Radnor. Vă rugăm să luați loc. Take Vă rugăm să luați loc. like at every one university. <laughs> Please take... Vă rugăm să luați loc. Vom începe conferința și dispunem de interpretare în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Deci, Vă rog să verificați fiecare ce canalul, canalul care corespunde limbii dumneavoastră. Det är en glädje för oss idag att få... E o mare plăcere pentru noi astăzi să urăm bun venit președintelui Parlamentului European, domnul Jerzy Buzek care va ține un discurs de introducere a acestei conferințe. Vă urez bun venit, domnule președinte, și vă dau cuvântul. Mulțumesc. Uh, se pare că am învățat deja limba dumneavoastră, v-am putut înțelege fără interpretare, deci iată că știu suedeza. Dragă doamnă președintă, doamnă comisar, Doamnă ministru, dragi colegi, eh, parlamentari și colegi din toate parlamentele statelor membre, doamnelor și domnilor, noi sărbătorim Ziua Internațională a Femeii. Eh, și am ales cel mai bun subiect pentru această eh, sărbătoare și e vorba de violența împotriva femeilor. Cea mai tragică și întunecată parte a realităților noastre europene de astăzi. Trebuie să începem să acționăm și să nu ne limităm la vorbe. Uh, tocmai am participat la ședința EMPA, adunarea parlamentară euro-mediterană, și ca șef al uh, delegației a fost recomandarea a uh, Comisiei de Femei a EMPA. Multe puncte importante, rolul unic jucat de femei, implementarea măsurilor pentru a proteja femeile împotriva uh, actelor de violență, respectarea demnității femeilor, participarea la viața politică, socială și economică și așa mai departe. nu ne gândeam doar la, par, la partea de sud și de răsărit a Mării Mediterane. Trebuie să ne gândim și la situația din statele din Uniunea Europeană. Așadar, iată că întâlnirea noastră este una foarte importantă. Mulțumesc tuturor organizatorilor din partea Parlamentului European. Mulțumim Comitetului, Comisiei pentru Drepturile Femeilor și reprezentanților din toate parlamentele statelor membre. Este o inițiativă foarte importantă, inclusiv din punct de vedere al politicilor de ocupare a, locului de, a locurilor de muncă, Consiliul EBSCO, foarte importante contactele noastre cu proiectul Uniți pentru încetarea violenței împotriva femeilor al ONU și Fondul de Dezvoltare al ONU pentru Femei, toate aceste activități sunt foarte importante pentru noi. Și, pentru că, așa cum a spus doamna uh, președintă, dispunem de interpretare în toate limbile. Acum voi vorbi în limba mea maternă, poloneză. Liczby są powszechnie znane. Co czwarta dorosła kobieta w Europie przynajmniej... Fiecare a patra femeie adultă din România, cel puțin o dată în viața ei a căzut uh, victima unui act de violență. 15% din uh, femeile din Europa uh, cad victima acestei violențe în fiecare zi. Violența împotriva femeilor este o crimă împotriva femeilor, dar și împotriva drepturilor omului. Noi aici, la Parlamentul European, avem Comisia pentru Drepturile Femeilor care încearcă să evidențieze problemele cu care se confruntă mai bine de jumătate din cetățenii Uniunii Europene. Uh, și de acolo, uh, acolo s-a născut o rezoluție privind uh, combaterea violenței împotriva femeilor în uh, luna noiembrie anului trecut. Violența împotriva femeilor nu este nimic nou, dar ce este nou este că, iată, abordăm acest subiect, că încercăm să depășim uh, temerile și senzația de neajutorare și că acțiunile noastre, într-adevăr, pot să ajute pentru ca teama, rușinea și sentimentul de neajutorare al, prin care trec femeile care sunt supuse violenței să nu se poată impune și să poată fi învinse. Trebuie să acționăm. Este dificil pentru că adesea cei care comit aceste acte de violență sunt uh, membri proprii membri ai familiilor femeilor. Aici doresc să mulțumesc Comisiei Europene și domnului Baro pentru angajamentul Comisiei în a lua, în uh, a întreprinde acțiuni contra violenței împotriva femeilor. De asemenea, Aș dori să mulțumesc președinției spaniole care uh, a stabilit uh, ca scop principal al președinției uh, combaterea violenței împotriva femeilor. M-am deplasat la Parlamentul francez, uh, am vorbit de asemenea și cu reprezentanții guvernului spaniol în legătură cu acest subiect și noi aici la Parlamentul European vom monitoriza uh, cu atenție acțiunile Consiliului și ale Comisiei și aș dori să mulțumesc colegilor noștri, Armalga și doamna Reding, pentru că sunt alături de noi. Doamnelor și domnilor, uh, un fapt uh, mărunt, dar important. Europol nu se ocupă cu problema violenței împotriva femeilor. Nu există uh, statistici, nu există activități de prevenire la acest nivel. Uh, am aflat asta doar acum câteva zile, când am făcut o căutare pe internet. Uh, și uh, e un lucru care a trebuit să se schimbe. Pentru că vorbim aici de probleme grave, dar uh, haideți să nu uităm că femeile în activitatea lor nu sunt tratate uh, la egalitate cu bărbații. Mm, e mult mai dificil pentru ele pe piața muncii, mai ales acum în perioada de criză, cu șomajul care este în creștere. Mamele uh, din familie cu mulți copii ar putea, ar trebui să-și uh, continue activitatea profesională. Uh, pentru că dacă vrem să îmbunătățim situația demografică în uh, Europa, femeile nu trebuie să aibă de suferit. Femeile care, trebuie, care vor să rămână acasă, să îngrijească de familie și copii, ar trebui să poată să facă acest lucru. Uh, sistemul fiscal ar trebui să uh, fie ajustat pentru a face față acestei situații. Deci familiile cu mai mulți copii să plătească mai puține taxe și haideți să ne amintim, sunt multe probleme, dar important este să luptăm contra violenței împotriva femeilor. Uh, deci este un moment foarte important pentru noi. Uh, știm că există cazuri dramatice care ilustrează situația tuturor femeilor victime ale violenței în familie și îmi exprim uh, compasiunea Uh, față de toate cele care se află astăzi aici. Eu sunt implicat personal în campania despre care discutăm astăzi aici. Putem să punem capăt violenței împotriva femeilor, pentru că aceasta încalcă drepturile fundamentale ale omului și nu dorim ca societatea noastră să devină una brutală. Nu, noi nu dorim să trăim într-o astfel de societate. Mulțumesc pentru atenție. Det är en stor glädje för mig som ordförande i Mulțumesc. Îmi face o deosebită plăcere în calitate de președinte a Comisiei pentru Egalitatea de Șanse să îi mulțumesc domnului Buzek, președintele Parlamentului European, pentru această introducere foarte reușită a dezbaterii de astăzi și pentru angajamentul său pe această temă. Domnul președinte luptă pentru egalitate și ne-a arătat că putem cu toții să obținem rezultate concrete. Îi mulțumim încă o dată domnului președinte al Parlamentului, Ierzi Buzek. Îmi face de asemenea o deosebită plăcere să urez bun venit membrilor parlamentelor naționale, precum și deputaților din Parlamentul European, tuturor participanților de astăzi. Sper că vă simțiți cu adevărat bineveniți și aș vrea de asemenea să spun câteva cuvinte de bun venit pentru cetățenii um, țărilor din Uniunea Europeană, dar și din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, aici de față persoane implicate în campania de luptă împotriva violenței împotriva femeilor. Ați văzut uh, posterele și le urez bun venit lui Natalie Wood și Sana Maria Munchieva. Bine ați venit și vă mulțumim pentru participarea la campania în cadrul căreia s-au creat aceste postere și care are ca încheiere conferința de astăzi. De mai mulți ani, la Parlamentul European avem o tradiție împreună de Ziua Internațională a Femeilor. Ne împărtășim experiențele și facem propuneri de dezbateri. Din păcate, microfonul doamnei președinte a fost întrerupt. De tema vi har valt Subiectul pentru anul acesta, violența împotriva femeilor, este o problemă destul de răspândită, cu manifestări diferite, însă, în general, este vorba de violența de gen și am ales acest subiect pentru că împreună cu președinția spaniolă și trebuie să spun că suntem încântați de faptul că președinția spaniolă a inclus această temă ca prioritate pe agenda sa de lucru. Considerăm, spuneam împreună cu președinția spaniolă, că aceasta este o prioritate și dorim totodată să arătăm că este nu doar posibil, ci și necesar să oprim acest gen de violență. De aceea am adoptat sloganul O putem opri. E vorba de un fenomen foarte răspândit. Cu toate acestea dorim să arătăm că putem opri violența împotriva femeilor. Vom avea mai mulți uh, vorbitori astăzi, reprezentanți ai unor organizații la nivel înalt, ce combat violența împotriva femeilor fie în cadrul Uniunii Europene, fie pe plan global. Și sunt convinsă că vom auzi contribuții foarte interesante care ne vor arăta în ce fel putem avansa în acest domeniu pentru a opri violența împotriva femeilor. Vreau să vă amintesc că Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe 10 februarie anul acesta Doamna comisar Reding va susține de asemenea o prezentare legată de o anchetă foarte detaliată realizată de comisie cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor care arată că în rândul cetățenilor europeni violența împotriva femeilor este o temă considerată de maximă prioritate. Asta consideră cetățenii europeni că este important să facem. Iată, deci, un pas pozitiv pentru noi să lucrăm pe această inițiativă, răspunzând astfel așteptărilor și speranțelor cetățenilor noștri. Acestea fiind spuse, vă propun să trecem mai departe pe ordinea de zi și îi urez bun venit doamnei ministru pentru egalitate de șanse din Spania, țară care deține președinția Consiliului și care activează pe dosarul violenței împotriva femeilor. Îi urez deci bun venit doamnei Viviana Ido Almagro și îi dau acum cuvântul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte domnule președinte al Parlamentului European, doamnă vicepreședinte a Comisiei, stimați colegi de la prezidiu, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș vrea să mulțumesc Parlamentului European care mi-a oferit ocazia de a interveni cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Dacă vorbim despre responsabilitățile noastre, întotdeauna îmi face plăcere să vin la Parlament, această instituție care reprezintă câteva milioane de cetățeni din toată Europa. Anul 2010 va fi un an important pentru proiectul european din punct de vedere al uh, drepturilor femeilor se vor consolida instituțiile comune și, cu siguranță, și lărgirea prerogativelor Parlamentului este un subiect important. Parlamentul contribuie la dezvoltarea economică și socială a Europei, iar în deceniul care urmează va avea un rol de luptă împotriva crizei financiare și economice și de, pentru a susține creșterea durabilă. 2010 este un an important și pentru egalitatea între sexe, un principiu esențial al Uniunii Europene, un principiu pe care Europa trebuie să și-l asume în procesul de definire a strategiilor și politicilor pe viitor. Ni s-a prezentat un nou cadru de către ONU la 15 ani după înființarea platformei de la Beijing ca far călăuzitor pentru Uniunea Europeană. 17 guverne au semnat la Cardiff în februarie un angajament pentru o abordare echilibrată legată de egalitatea între sexe, un pas important înainte din punct de vedere al strategiei europene, din punct de vedere al întreprinderilor și al altor domenii. Și acum uh, ne așteaptă un exercițiu de evaluare, de autocritică și de stabilire a unor noi perspective pentru um, efortul decizional și strategic european. Nu putem să ignorăm milioanele de femei care au de suferit și, pe bună dreptate, s-a decis dedicarea acestui an uh, combaterii violenței împotriva femeilor. Este firește evident faptul că nu vom putea elimina toate formele de violență împotriva femeilor. Există violența în familie, există traficul de femei și fete pentru scopuri sexuale, sclavia forțată, așa cum uh, a menționat Organizația Națiunilor Unite. Toate acestea sunt probleme grave și există și practici, așa zise, tradiții culturale care încalcă drepturile fundamentale ale femeilor, cum ar fi genitarea, uh, mutilarea genitală feminină, căsătorile forțate sau um, crimele de onoare, așa cum sunt uh, cunoscute. Prostituția forțată și suprimarea brutală a drepturilor femeilor, inegalitatea între bărbați și femei, toate acestea trebuie eliminate. Atât în interiorul granițelor Uniunii, cât și în afara lor, trebuie să ne asigurăm că nu acceptăm nicio formă de violență dacă pretindem că trăim într-o societate civilizată și modernă. Mai ales acest uh, gen de violență ce afectează aproape jumătate din populație. În ultimii 15 ani, măsurile luate ne-au ajutat să atingem anumite obiective, încă, însă nu le-am atins pe toate. și s-au pus la punct strategii naționale pentru egalitatea între sexe. Am înregistrat multe progrese în depășirea acestor probleme. Unul dintre obiective a fost înființarea de mecanisme de prevenție și este clar că am înregistrat progrese destul de mari în 2010. Anul trecut, Consiliul European al Miniștrilor pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecția Consumatorilor a adoptat mai multe concluzii legate de eradicarea violenței împotriva femeilor în Uniunea Europeană. 17 guverne din Uniunea Europeană, la Cardiff, au stabilit un cadru pentru eradicarea violenței împotriva femeilor iar definirea strategiilor europene va trebui să țină seama de aceste lucruri pe viitor. Va avea loc uh, un impact major asupra vieții cetățenilor. E vorba de valori ce trebuie apărate. Lupta fiecarei femei împotriva violenței este reprezentată la cel mai înalt nivel. Dacă întreaga societate își asumă această luptă și încearcă să elimine, să combată violența folosind strategii comune, se va lupta astfel împotriva violenței și se vor ajuta în același timp victimele. Strategia europeană constă în prevenirea efectelor uh, acestui, acestui tip de violență. Comisia a pus la punct un cadru pentru dezvoltarea acestor politici și practic se pun la oaltă diferite inițiative naționale. arătându-se că există voința politică de a combate această violență și de a o eradica în toată Europa și dincolo de ea. O altă etapă importantă este stabilirea de indicatori pentru măsurarea fenomenului de violență împotriva femeilor. E vorba de angajamente deja asumate în momentul în care s-a adoptat planul de acțiune de la Beijing în Europa. Se furnizează informații prețioase pentru cei care definesc politici și strategii în acest domeniu și se pot astfel evalua concret rezultatele inițiativelor întreprinse. Iată deci niște pași importanți ce trebuie făcuți în direcția unei abordări concertate europene pentru a eradica violența împotriva femeilor. Nu putem să dispunem de cunoștințe decât dacă preluăm toate informațiile existente. Avem nevoie de o abordare permanentă pentru a studia situația de pe teren, și pentru a vedea cum putem contribui la eradicarea violenței. Va fi o sarcină deosebit de importantă pentru populația tânără și dacă vrem să fim eficienți în combaterea violenței împotriva femeilor, trebuie să transmitem acest mesaj tinerei generații. Trebuie să preluăm perspectiva întregii societăți și să sensibilizăm populația din toată Europa. Un an dedicat eradicării violenței împotriva femeilor ar fi un pas important și, în plus, în ceea ce privește ajutarea victimelor, acesta ar fi un instrument important pentru a reduce impactul negativ al violenței împotriva femeilor. Cu toate acestea, progresele înregistrate în direcția unei strategii comune europene pentru egalitatea între sexe presupun încă multe eforturi. Există o propunere de directivă care va traversa procesul de codecizie la nivel european. E vorba de un instrument ce protejează victimele violenței. Nu putem permite situația în care drepturile legitime ale cetățenilor europeni sunt amenințate de această violență. Oamenii care se tem sunt sclavi și nu dorim să existe femei sclave ale fricii, nu dorim să existe femei sclave ale rețelei de traficanți în Europa. Știm că există femei exploatate sexual și în cadrul Uniunii Europene și în perioada președinției spaniole ne-am asumat un mare angajament de a propune în acest semestru de a face o propunere pentru combaterea violenței și relelor tratamente împotriva femeilor. Multe state membre au contribuit cu măsuri, cu programe pentru a încerca să punem la punct un cadru comun european de acțiuni comune de luptă împotriva violenței împotriva femeilor. Această violență face parte din viața de zi cu zi a prea multor oameni și, din păcate, uneori ea a ajuns să fie considerată o normalitate, dar nu putem permite continuarea acestui lucru. Doamnă președinte, am uh, realizat un pas important în direcția egalității, încercând să ne asumăm combaterea violenței împotriva femeilor ca pe o provocare comună, ca pe un obiectiv comun. O directivă nu trebuie considerată un scop în sine, ci ca un punct de plecare în lupta împotriva acestei culturi a violenței care, din păcate, încă nu a pierit. Parlamentul European și-a asumat această sarcină, această responsabilitate și sloganul adoptat este o putem opri. Avem nevoie de timp, avem nevoie de eforturi și de transformări sociale care însă nu vor uh, apărea de la sine. Colaborarea între Parlamentul European, statele membre și Comisie poate deveni o condiție sine qua non pentru ca Uniunea Europeană să facă pași înainte. Răspundem violenței cu unitate. Trebuie să sprijinim victimele prin acțiuni de prevenire și prin alte măsuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. E plăcut să aflăm că Parlamentul și președinția spaniolă și Comisia urmează acest acest drum. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Și am marea plăcere de a ura bun venit doamnei vicepreședinte a Comisiei, uh, Vivian Redding, ministrul al egalității, um, uh, vicepreședinte responsabilă cu justiția, drepturile fundamentale și cetățenia. Așadar, aș vrea să îi urez bun venit, doamnei comisar Reding, și să-i dau direct cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, stimați membri, doamnelor și domnilor, că văd că sunt și câțiva domni aici și ar trebui să le urăm și lor bun venit în mod special, pentru că femeile au nevoie de bărbați, le ajută să rezolve problemele. Mă bucur foarte mult să fiu aici și să sărbătorim împreună ziua de 8 martie, ziua internațională a femei, deși am, a, au trecut deja câteva zile de la 8 martie, dar asta nu contează, pentru că eu cred că fiecare zi este ziua femeii de 100 de ani încoace, de când s-a sărbătorit prima zi internațională a femeii și cred că am uh, parcurs un drum uh, lung, am făcut multe progrese, dar încă mai avem multe lucruri de făcut și mai ales pentru a lupta împotriva subiectului conferinței noastre de astăzi și anume violența împotriva femeilor, subiect care ilustrează dimensiunile provocării ce ne stă încă în față. Sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că există o susținere transpartinică a acestei agende și de asemenea sunt recunoscătoare conducerii președinției spaniole care a plasat uh, lupta împotriva violenței împotriva femeilor uh, foarte sus pe agenda sa. Uh, pe 5 martie, președintele Comisiei Barroso și eu însumi, așadar un bărbat și o femeie, am prezentat împreună Carta Femeilor. Această carte este foarte importantă, nu este doar o declarație politică a colegiului celor 27 de comisari, ci este un angajament luat de cei 27 de comisari de a implementa egalitatea de gen în toate politicile, domeniile de uh, politici ale Comisiei Europene. Și asta s-a întâmplat prima dată în istoria Europei. Din moment ce întreaga comisie a declarat susținere pentru această cartă, toți comisarii se vor Uh, întrebuința pentru a se asigura că această carte este integrată și vizibilă în orice, politi- în orice zonă de politică. Carta identifică cinci zone cheie de acțiune pentru următorii ani și una dintre aceste zone de acțiune se numește demnitate, integritate și uh, o uh, eliminare a violenței bazate pe criterii de gen. Evident, știm că toate formele de violență împotriva femeii încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor. Și pentru că știm că această Carta Drepturilor Fundamentale este parte integrantă a tratatelor noastre, trebuie să facem în așa fel încât această carte să funcționeze. Aceasta este busola noastră și toate acțiunile noastre vor fi judecate funcție de această carte. Și aici vedem că în ce privește violența, nu numai cei care construiesc Europa la Bruxelles uh, au această opinie. Noi am făcut uh, eurobarometre și am întrebat femeile din toată Europa și nu a existat nicio excepție. Toate femeile europene cred că violența este problema numărul unu care trebuie să fie rezolvată. Așadar, Parlamentul a făcut o alegere corectă. Violența trebuie să fie eliminată. Și sunt foarte recunoscătoare membrilor uh, acestei, acestui parlament și în special doamnei Svensson, care personal au uh, vorbit împotriva costului personal enorm pe care violența îl, uh, îl are în familie. Și o citez. Imaginați-vă fiecare moment din viața noastră că vă e frică de persoana cu care aveți o uh, relație. Eh, vă auto-învinovățiți, iar el are controlul întregii situații. Acum este important că femeile eh, spun aceste lucruri deschis, pentru că foarte adesea acest tip de violență este tabu și trebuie să eh, distrugem acest tabu. Sunt recunoscătoare și mă bucură să văd că femeile Europei distrug acest tabu și vorbesc deschis. Sigur, violența în familie și în apropierea familiei, ca să spunem așa, afectează femeile. Se estimează că între o cincime și un sfert dintre femeile europene s-au confruntat cu violența fizică cel puțin o dată în viața lor a, adultă și o femeie din 10 a fost victima violenței sexuale și sunt șocată să văd cum femeile sunt torturate în uh, situații de război și ne bucurăm foarte mult că Fostul comisar, doamna uh, Malmström, este acum, doamna Wallström este acum uh, trimisul special al Națiunilor Unite pentru uh, femei în situații de război. Și sunt scandalizată să aflu că aproximativ 500 de mii de femei din Europa 500 de femei din Europa au suferit de pe urma mutilării genitale. Uh, Știți că în fiecare zi 6.000 de fete din uh, întreaga lume sunt uh, torturate. Este o crimă brutală și care nu poate fi acceptată nici în Europa și nici uh, în oriunde în altă parte. Pentru că violența împotriva femeilor nu poate fi justificată pe motiv de obiceiuri, tradiții sau uh, religie. Este o crimă, punct. Și de aceea trebuie să ne unim forțele pentru a opri acest fenomen. Comisia confirmă angajamentul său puternic de a combate violența împotriva femeilor. Angajamentul nostru se reflectă în programul de la Stockholm, care subliniază nevoia protejării victimelor criminalității, incluzând uh, victimele femei ale violenței și ale uh, mutilării genitale. Uh, colega mea, Cecilia Mastrom, uh, va prezenta în curând un plan de acțiune pentru implementarea programului de la Stockholm cu măsuri de a ajuta victimele violenței, măsuri care vor fi foarte importante în uh, agenda noastră. Apropo, în următoarele zile vom emite primele măsuri legislative pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane. Deci vor fi primele acțiuni concrete legislative care vor deveni vizibile în următoarele câteva zile. Și de asemenea vom dezvolta programul DAFNE, care deja de 10 ani oferă susținere acțiunilor de combatere a violenței împotriva uh, copiilor uh, și tinerilor femei și pentru a proteja grupurile de risc. Până acum, DAFNE a finanțat peste 500 de proiecte. Așadar, vedeți, domnule președinte, Comisia Europeană, Uniunea Europeană a fost foarte activă deja în acest domeniu. În cadrul acestui program DAFNE am lansat un studiu privind practici tradiționale negative. Ministrul a pomenit deja câteva dintre ele, căsătoriile cu forța, mutilarea genitală a femeilor, Așteptăm rezultatele acestui studiu în aprilie și acele rezultate vor ajuta apoi Comisia să pregătească acțiuni de luptă și de eradicare a mutilării genitale pe baza unor experiențe în Europa și în altă parte, schimbări în legislație, în politici, în uh, practică, incluzând și colaborarea cu ONG-urile care ajută persoanele care au fost mutilate. De asemenea, vreau să întărim acțiunile noastre împotriva violenței bazate pe gen, incluzând activități de uh, stopare a mutilării uh, genitale și voi utiliza uh, legislația penală ori de câte ori este necesar. Ați cerut comisiei să ia în calcul o armonizare la nivel european a legislației privind violența bazată pe gen și violența împotriva copiilor și întotdeauna la alături pentru că tinerele fete sunt cele copii și adesea violența se uh, direcționează împotriva lor și a, uh, și a băieților de asemenea. Uh, și studiem posibilitățile de armonizare a legislației. Domnule președinte, în noiembrie anul trecut, în acest Parlament, dumneavoastră ne-ați cerut o politică europeană mai uh, coerentă pentru a combate toate formele de violență și la începutul acestei luni Consiliul a cerut Comisiei să dezvolte o strategie europeană de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor. Acum, uh, iată răspunsul meu, reacția mea. Uh, în septembrie, Comisia va prezenta o strategie cuprinzătoare privind egalitatea între femei și bărbați acoperind perioada 2010-2015 și această strategie se va converti în acțiuni concrete princip, va converti în acțiuni concrete principiile din Carta Femeilor într-un cadru general pentru acțiune din partea Comisiei și lupta împotriva violenței împotriva femeilor va deveni o zonă de prioritate specifică în cadrul acestei strategii. De asemenea, Parlamentul a cerut Comisiei să organizeze o conferință la nivel înalt pentru a dezvolta politici mai coerente împotriva tuturor formelor de violență asupra femeilor. Mă bucur să confirm că vom organiza această conferință pe 25 noiembrie anul acesta pentru a marca Ziua Internațională a Eliminării Violenței împotriva Femeilor acest lucru ne va da apoi ocazia să prezentăm acțiunile Comisiei de uh, combaterea violenței asupra femeilor și sigur este important să consultăm toate părțile implicate, incluzând aici guvernele naționale, parlamentele naționale și societatea civilă. Comisia uh, urmărește negocierile de la Consiliul Europei privind Convenția pentru prevenirea violenței împotriva femeilor Rezultatul acestor negocieri va influența și el munca noastră. Uh, așadar, vedeți, doamne și domnule președinte, chiar luăm în serios această problemă, pentru că violența împotriva femeilor este o crimă. Haideți să o numim așa cum este și să spunem întregii lumi că este o crimă. Și, uh, bineînțeles, dacă toți ne unim, așa cum spune uh, sloganul o putem opri această violență, dar sunt convinsă, doamnă președinte, că dacă realmente vrem să facem acest lucru, nu numai că putem să o oprim, ci chiar o vom opri. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumim, domnului vicepreședinte a Comisiei, doamna Vivian Reding pentru o cuvântare de dreptul însuflețitoare. Și sigur că așteptăm uh, cu nerăbdare să continuăm uh, cooperarea între Parlament și Comisia Europeană. Și după cum a spus doamna comisar Reding la început, vom uh, lua în considerare experiențele din trecut și sigur asta inclusiv în ce privește ONG-urile și alte organizații, pentru că noi trebuie să acționăm împreună și trebuie să beneficiem de toate experiențele și cunoștințele posibile. Deci mulțumesc încă o dată doamnei ministru al legalității de șanse, doamna Aido, Aido Almagro a Spaniei, mulțumesc și doamnei Vivian Reding și de asemenea mulțumim domnului Buzek, președintele Parlamentului European pentru uh, cuvântarea domniei sale de la începutul conferinței noastre. Iar acum uh, declar deschisă dezbaterea. Aș dori să vă reamintesc că aveți uh, fiecare la dispoziție un formular, un dosar în fața dumneavoastră și dacă vreți să luați cuvântul, trebuie să completați formularul pentru că Uh, veți avea la dispoziție doar două minute uh, timp de vorbire, deci nu veți avea mult timp la dispoziție și e important să fim solidari între noi, a, încercând să nu depășim timpul alocat, pentru ca să poată vorbi cât mai mulți participanți posibil. Așadar, uh, sunteți bineveniți să participați la dezbatere, însă vă rog doar să completați acel formular dacă doriți să luați cuvântul. Til F. Mrs. Și acum uh, dau cuvântul primei vorbitoare, doamna Mitra. Din partea Senatului României. Vă rog, doamnă. Doamnă Mitrea. Doamna Mitrea, vă rog. I väntan på fru Mitrea så överlämnar jag istället... Da, în, în timp ce așteptăm uh, pentru doamna Mitrea, vom da cuvântul doamnei Matera și vă rog să mă scuzați. Avem o listă de, foarte lungă de vorbitori și dăm cuvântul reprezentanței Camerelor Zilor din uh, Regatul Unit. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Um, I would just like to Mulțumesc, uh, doamna președinte. Vreau să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, în Regatul Unit, într-adevăr, una din patru femei suferă din cauza violenței în familie dar aș dori să mă refer puțin la dificultățile de ordin cultural cu care ne confruntăm și știm că societatea din Marea Britanie este una multiculturală. Eu provin dintr-o cultură în care violența în familie este privită încă ca fiind uh, regula și unde câteodată politicienii și societatea civilă uh, nu vorbesc deschis împotriva dificultăților culturale cu care se confruntă tinerii. Uh, dacă vom încerca să eradicăm violența împotriva femeilor, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că ne adresăm tuturor femeilor, mai ales celor din comunitățile în care uh, ele uh, sunt uh, lipsite de putere, nu pot lua cuvântul, pentru că dacă nu avem curajul să facem aș, asta, femeile acestea vor fi victimele din umbră și vor uh, și violențele împotriva lor vor continua și vor continua și violențele împotriva copiilor lor. Uh, și cred că dacă pute, uh, puteți colucra uh, cu țările de origine ale acestor femei și cu parlamentele acestor țări, uh, veți reuși și vom reuși uh, să interacționăm mai bine și să obținem niște angajamente concrete din partea acestor țări. Eu am uh, colucrat cu femeile care au fost uh, căzut victimele violenței în comunitatea noastră și vă spun că este o problemă în creștere, din păcate, și nu pe cale de dispariție. Mulțumesc! Doamna Matera are acum cuvântul vicepreședintă a Comisiei pentru Egalitatea de Șanse din Parlamentul European. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, mă bucură faptul că am uh, urmărit uh, cu atenție lucrările care au dus astăzi la încheierea, la organizarea acestei zile internaționale a femei, o zi importantă pentru noi parlamentari, reprezentanța celor 27 state, dintre cele mai civilizate din lume. Este o zi importantă nu doar pentru uh, colegii uh, cu funcții de conducere care și-au adus astăzi contribuția la dezbatere, ci și pentru că, încă o dată, uh, Uh, aprindem reflectoarele, îndreptăm reflectoarele asupra lumii femeilor și mai ales asupra violențelor uh, cărora astăzi le cad uh, victime femeile. Și cifrele pe care le putem vedea sunt scandaloase. Femeile suferă violențe fizice și psihice în propriile noastre țări, în sânul propriilor lor familii. În Europa noastră, un sfert din femei suferă de violențe psihice, mai mult de 10% cad victima violențelor sexuale fără să ne mai gândim la cifrele din ce în ce mai mari de mutilări ale organelor genitale, care le cad victimă multe fetițe Uh, și alegerea pentru 2010 a temei luptei uh, uh, contra violenței împotriva femeilor înseamnă că trebuie să ne gândim, mai ales în lumina activităților Comisiei noastre pentru drepturile femeilor aici în Parlament, deci numărul femeilor care cad victimă, victime ale violențelor este unul foarte ridicat și salvgardarea mai ales a demnității umane pe care Europa ar trebui să o garanteze Uh, încă din păcate este departe de a fi realitate. Inițiativa europeană care dorește eliminarea oricărei forme de discriminări uh, față de femei a uh, crescut și noi astăzi facem o demonstrație în acest sens. Dincolo de Europa, ONU și comisiile, convențiile internaționale sunt menite să protejeze femeile. Uh, și nu doar să lupte împotriva discriminărilor împotriva femeilor, dar și împotriva violenței contra copiilor și dreptul de a nu cădea victima tratamentelor inumane și degradante, dreptul la viață. Uh, pentru că până la urmă, din păcate, se ajunge și la decesul uh, femeilor. Uh, s-au luat, rezoluții, s-au luat o rezoluție în 27 decembrie 2009 și în februarie a anului acestuia se referă tocmai la combaterea, prima la combaterea violenței împotriva femeilor și a doua la egalitatea între bărbați și femei, acestea fiind parte integrantă a propunerii de rezoluție care reunește reprezentanța diverselor grupuri politice. Vorbesc, de exemplu, de colegul Dora doamna Cornelison, Pârvan, va Figuereda. Deci tot, toți ne-am unit pentru a combate violența împotriva femeilor. Și în încheiere, doamna președinte, vreau să spun că astăzi uh, nu se fac doar gesturi de ordin simbolic în aceste bătălii ideologice, ci astăzi, iată, avem la dispoziție inițiative uh, adevărate pentru niște politici comunitare și statale care să protejeze drepturile femeilor. Și în încheiere uh, spun că am pornit pe drumul cel drum, uh, pe, pe drumul cel bun, însă drumul nu va fi ușor, însă împreună vom putea să avem un rol, să putem juca un rol transversal și solidar în acești patru ani și jumătate de mandat care ne mai rămân. Mulțumesc, doamna Matera. Și acum are cuvântul domnul Fonsuidov din partea Parlamentului suedez. Mulțumesc foarte mult uh, și mulțumesc pentru această dezbatere importantă. Aș vrea să uh, reiau un subiect uh, care a fost menționat aici, anume importanța activităților de prevenire a acțiunilor de violență împotriva femeilor. Guvernul suedez a prezentat acum trei ani un plan de acțiune cu 50 de puncte concrete de luptă împotriva violenței și am o copie a acestui program. Dacă dorește cineva, uh, o pot uh, face disponibilă. Și, sigur, sunt importante acțiunile pe care le întreprinde statul, guvernul. Știm cu toții că reacția la uh, violența împotriva femeilor este impunitatea din partea statului. Și asta e o problemă. Trebuie să uh, ne gândim la reforme care să impună pedepse mai stringente și trebuie să ne concentrăm pe eficiența sistemului nostru judiciar, incluzând departamentele uh, procuraturii. Asta e foarte important. Poliția suedeză a făcut o campanie de informare țintită către bărbați și uh, scopul acestei campanii a fost să crească numărul uh, notificărilor, numărul denunțurilor, practic. Uh, campania a avut drept slogan îndrăznește să vezi ce se întâmplă, îndrăznește să raportezi la poliție ce se întâmplă. Cred că Aș dori să fac un apel la, președinte, la doamna uh, președinte, uh, care este din Partidul de Guvernământ din Suedia, să uh, avem în continuare colaborarea statului pe această chestiune foarte importantă. Doamna președinte, este foarte important. Mulțumesc, domnule Fonsido. Următorul vorbitor, doamna Boscot, din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președinte denk uh, absoluut belangrijk, beschermingsbevel, Mă bucur foarte mult să aflu despre intențiile eh, Comisiei. Eh, trebuie să avem mai multă protecție și trebuie să armonizăm legislația penală. Cred că e important să avem abordare europeană a acestei chestiuni, a violenței împotriva femeilor. am scris o scrisoare, uh, doamne ministru, în legătură cu problema mutilării genitale și am fost asigurați că această lupta împotriva acestui fenomen va deveni parte a uh, politicii. Dar să ne uităm și la definiții. Dacă ne uităm la organizația IVRAC, IVRAC a încercat să impună ca această practică să devină o uh, infracțiune în toate țările. Dacă vrem Eh, să avem această abordare și să avem o rețea de adăposturi pentru victime eh, sigure, adăposturi sigure, trebuie să încercăm să prindem eh, cei care fac astfel de practici și evident trebuie să acompaniem aceste măsuri cu măsuri de azil, de oferire de azil victimelor. Și un ultim lucru, sunt de acord cu reprezentant Marii Britanii, trebuie să vedem ce fac și alte țări în acest domeniu, trebuie să vedem cum putem coopera și putem învăța foarte multe lucruri de, de la Turcia, de exemplu, una dintre țările candidate. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Bosco. domnule Boscot. Următorul vorbitor, doamna Mitra, din partea Senatului Român. Aveți cuvântul. Sistemul serviciilor sociale publice în domeniul combaterii și prevenirii violenței în familie în România nu este dezvoltat, furnizarea de servicii de asistență în domeniul combaterii și prevenirii în familie fiind asumată de societatea civilă în deseori, care în parteneriat cu autoritățile locale au dezvoltat servicii specializate pentru protecția victimelor în familie, precum și furnizori de servicii sociale care lucrează cu agresorii. Violența în familie în România are drept factor determinant semnificativ al alcoolismul sărăcia socializarea într un mediu marcat de violena i modelul patriarhal de organizare a familiei. ca demers legislativ românia beneficiază în momentul de faă de acte normative destinate să reglementeze fenomenul de violenă i la locul de muncă i de existența Agenției Naționale pentru Protecția Familiei, ceea ce reprezintă un prim pas în organizarea unui sistem eficient de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii în uh, violenței în familie la nivel național. Violența în familie a devenit un fenomen îngrijorător, uh, cu atât mai mult cu cât numărul proceselor care au ca obiect încălcarea uh, Uh, păstrarea liniștii și ordinii publice este foarte mare, instanțele judecând uh, la urgență lunar zeci de cauze. Asemenea, conflicte prezintă o gravitate deosebită pentru că în familie trebuie să existe o stare de armonie. Ele sunt cu atât mai periculoase cu cât victime ale acestor violețe sunt de regulă femeile și copiii. Uneori persoanele abuzate ajung să se autoînvinovățească pentru bătăile pe care le primesc, având o percepție greșită asupra realității cauzată de multiplele abuzuri la care acestea sunt supuse. femeile agresate sunt treptat distruse psihic i rabdă bătăile partenerului lor de viaă foarte muli ani înainte de a se hotărî să facă uh, ceva pentru a schimba situaia iar cele care stau cu, băr, uh, cu un bărbat care le bate, le terorizează și motivează că rabdă de dragul copiilor, greșesc profund, pentru că atmosfera încărcată de tensiune din casă, ca și asistarea la scandalurile dintre părinți și bătăile primite de mamă, îi afectează în mod deosebit pe copii, toate acestea având conse consecințe vizibile pe tot parcursul vieții lor Uh, într o relaie se poate încerca a înelege natura agresivităii partenerului însă de prea puine ori acest lucru înseamnă i rezolvarea problemei o soluie constructivă i cu respect faă de propria persoană poate fi cea de a iei din relaie i a lupta pentru a obine respectul de sine i stima pe care le merită uh, ca i fiină umană. din păcate însă regulile noastre culturale au o mare tolerană la agresivitatea casnică ceea ce duce la existena unor uh, uh, probleme aproape de nerezolvat atunci când vorbim de violena în familie. în românia s au desfăurat i se desfăoară activităi de sensibilizare i contientizare în scopul stimulării atitudinii combative, a inițierii de politici și măsuri juridice pentru combaterea violenței în familie, cât și de susținerea și protecția victimilor prin organizarea și dezvoltarea serviciilor speciale. Uh, România este interesată de experiența altor țări în domeniu, de implicarea directă în acțiuni comune menite să reducă numărul agresiunilor de acest gen iar ca parte din cei zece reprezentare femei în parlamentul româniei a celor circa cincizeci și doi de femei din populaia româniei mă simt responsabilă pentru implicarea mea i mă preocupă îmbunătăirea legislaiei privind violena în familie în sensul contientizării i aplicării de corecii menite să schimbe atitudinea agresorului i acordarea de facilităi i drepturi persoanei agresate care să i dea curajul să lupte pentru ea demnitatea pacea și liniștea ei și cred că important este includerea uh, și studiu încă din anii de școală a ghidului de bune maniere, creștere și conviețuire în armonie, educare pentru adaptare la situație, așa încât sărăcia, lipsa unui loc de muncă să nu mai fie motiv de violență aplicată semenului de lângă noi. Mulțumesc! Tack! señora presidenta. Poner la igualdad de género y la lucha... Mulțumesc, doamnă președintă. Egalitatea de gen și lupta contra violenței împotriva femeilor sunt uh, priorități uh, politice, uh, sunt priorități politice importante acum și asta este, cred eu, un pas înainte. Pentru că e bine să punem în lumina reflectoarelor o realitate care se produce zi de zi uh, în familiile femeilor. Uh, sigur că trebuie să elaborăm politici europene pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Și asta în întreaga Europa. E o problemă a zilelor noastre, dar cred că e important de asemenea să recunoaștem faptul că până la urmă, fiecare bărbat și femeie trebuie să-și asume răspunderea pentru a rezolva uh, problemele. Nu ne putem pierde să, permite să mai pierdem timpul, trebuie să acționăm imediat și de aceea doresc să vă felicit pentru inițiativele luate, pentru inițiative ale uh, Consiliului de Miniștri a Economiei de săptămâna trecută uh, și cred că e esențial pentru Uniunea Europeană și pentru Comisia Europeană să înceapă chiar acum uh, acți- a, acțiunea să înceapă uh, să aplice o serie întreagă de politici, de bune practici și așa mai departe la nivel european, pentru că trebuie să combatem aceste realități sociale uh, îngrijorătoare din țările noastre, Parlamentul trebuie să colaboreze cu Comisia în această activitate și spun încă o dată, e important să acționăm acum dacă dorim să fim și eficienți, pentru că trebuie să susținem, mm, să ajutăm miile de femei care suferă din, păcat, din, din păcate din, din cauza inegalităților de gen. Deci este un punct de pornire foarte important, ne așteaptă încă multe de făcut, dar, repet, Um, această strategie europeană trebuie să uh, devină o realitate și de aceea Parlamentul European trebuie să susțină Comisia. Eu sunt convinsă că uh, parlamentarii noștri vor acționa în acest sens și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Garcia Perez și următoarea vorbitoare este din Senatul Italian, doamna Emantani. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc uh, să vă mulțumesc pentru această zi foarte importantă și doresc să subliniez că în Italia s-au făcut multe uh, recent uh, opinia publică a fost implicată în această temă a violenței. Cele două camere ale Parlamentului s-au implicat. Senatul pentru prima oară a aprobat legea, legea împotriva hărțuirii sexuale. Comisia pentru Justiție a, făcut o, a avut o activitate foarte importantă și anul trecut la G8, unul din punctele importante de pe ordinea de zi a fost cel al traficului uh, ființelor umane și cu această ocazie doresc să vă reamintesc că există cifre pe site-ul Ministerului pentru Șanse Egale în ce privește traficul de ființe umane și violența împotriva femeilor s-a desfășurat o campanie publicitară foarte importantă, lansată uh, pe, chiar pe data de 8 martie, și uh, implică două ziare, două cotidiene, unul Secolo d'Italia și L'Unità, deci un, un ziar de dreapta și unul de stânga, uh, nu din întâmplare, care au, sunt uh, conduse de două femei. Sunt uh, unicele cotidiene uh, italiene um, conduse de două femei. Și uh, Uh, aceste ziare, în loc de publicitate, uh, vor publica imagini de femei care luptă împotriva uh, violenței. Logodnicul tău e violent, părăsește-l. Deci trebuie să promovăm o imagine de femeie puternică. După cum a spus și doamna președinte la început, noi trebuie să întreprindem acțiuni, acțiuni comune pentru ca femeile să devină mai puternice, ca să participe mai bine la viața politică, să aibă șanse mai multe în, pe piața muncii. Sigur că combaterea a violenței trebuie legată de o acțiune importantă în parlamentele naționale și să se desfășoare în sinergie cu Parlamentul European. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Montani. Următorul vorbitor este doamna Lunacek din partea Parlamentului European. Yes. Um, thank you very much. Um, quiero... Mulțumesc foarte mult doresc să încep prin a mă adresa doamnei ministru pentru egalitatea șanselor din Spania. Eu sunt din Austria, dar am început această activitate de luptă pentru drepturile femeii uh, ca parte a unui grup autonom din Tirol acum 30 de ani. Tirolul e o zonă foarte conservatoare, foarte tradițională a țării mele și de aceea am început acolo lupta și mă bucur să văd că președinția preia principiile acestei activități și sper ca toate obiectivele să fie realizate. Prima întrebare pentru președinția spaniolă. Ați vorbit despre uh, un uh, hotline 116, uh, linia, numărul de telefon gratuit 116 care să fie o linie telefonică de susținere a femeilor care suferă de pe urma violenței în familie. Există și ideea creării unui număr de telefon pentru femeile care sunt victime ale traficului de ființe umane și aș vrea să știu dacă mm, ă, această ă, inițiativă este bună. În al doilea rând, o întrebare pentru doamna Reding. Avem un grup de femei în multe dintre țările noastre care suferă uh, din cauza fricii și e vorba de femeile lesbiene. Femeile care încă se confruntă cu uh, foarte multă violență fizică sau psihologică acasă sau la locul de muncă. Și am ascultat uh, inițiativa prezentată de președinția spaniolă privind uh, violența împotriva femeilor, dar există vreo uh, inițiativa Comisiei sau a președinției de a lupta împotriva acestei situații de pe urma care suferă femeile lesbiene? Și în al treilea rând, avem o societate care este dominată de bărbați sau guvernată de bărbați. Limbile pe care le vorbim trebuie să reflecte faptul că 50 până la 52% din, 52% din societate e formată din femei. Aveți vreo idee în, în acest sens? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor uh, este din Parlamentul Maghiar, doamna Vido. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt konferencia. A Magyar Parlament Családügyi Bizottságának vagyok az elnök. Bună dimineața, doamnelor și domnilor reprezint uh, Comisia pentru Drepturile Familiei din uh, Parlamentul Maghiar, sunt președinte al Comisiei și aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri. Este o mare plăcere să ne aflăm astăzi aici și cred că atunci când avem această dezbatere despre violența împotriva femeilor, trebuie să împărțim în două capitole. Mai întâi, cât de des se discută această problemă în spațiul public și, în al doilea rând, care este situația legislației în domeniu. Poate că noi, cei care suntem autori de legislație, știm despre ce e vorba, dar eu nu sunt convinsă că femeile obișnuite eh, din fiecare țară știu foarte multe despre acest subiect și despre care e stadiul legislației. Am eh, reușit să facem anumite campanii împotriva violenței asupra femeilor, dar să nu uităm că aceasta este o activitate care trebuie să continue în fiecare zi, să atragem atenția mass media. Sunt multe femei care se tem să uh, denunțe actele de violență împotriva lor și uh, când vine vorba de lege, trebuie să se exprime foarte clar în toate campaniile noastre că această violență împotriva femeilor este o infracțiune uh, și toate, în toate statele membre autoritățile trebuie să uh, fie foarte stricte cu această chestiune, pentru că dacă vrem să protejăm femeile, este necesar ca statele să facă acest lucru posibil. Așadar, aș apela la Comisie să încerce să colecteze cât mai multe date pentru a obține o imagine cât mai clară a situației din diversele state membre și pentru a vedea ce penalizări și sancțiuni pot fi uh, introduse și care este imaginea uh, situației din statele membre. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că s-au pus întrebări uh, doamnei ministru pentru egalitatea șanselor, doamnei Aido Megro. O să-i dau cuvântul uh, imediat uh, doamnei ministru, dar Înainte de asta vreau să subliniez faptul că pe lista de vorbitori mai avem foarte mulți alți intervenienți și aceștia vor lua cuvântul la următoarea rundă de întrebări. Deci dacă n-ați avut o, uh, ocazia să luați cuvântul, dar știți că sunteți pe lista vorbitorilor, vă pot asigura că veți lua cuvântul după următoarea dezbatere. Deci dați-mi voi să dau cuvântul acum din nou doamnei ministru pentru egalitatea șanselor, doamna Aidol Magro. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor pentru contribuții și comentarii. Și îmi face o deosebită plăcere să ne exprimăm punctul de vedere, să vedem care este situația în alte țări, să facem schimb de bune practici și să comparăm lucrurile. Aș vrea să mă concentrez uh, puțin pe întrebările care mi-au fost direct adresate. S-au făcut progrese în anumite state membre în care organismele legislative au considerat acest subiect o prioritate. Însă, dacă ne gândim la numărul de cazuri de violență împotriva femeilor denunțate, femeile, este clar, trebuie să aibă încredere în instituțiile statului și cu cât se fac mai multe denunțuri, cu atât este clar că această încredere sporește. Combaterea violenței împotriva femeilor impune o privire de ansamblu, informații clare legate de situația existentă. În Spania a existat o foalie la un moment dat când uh, egalitatea între uh, sexe și combaterea violenței împotriva femeilor au fost incluse uh, pe mm, agenda de lucru. S-a inclus de asemenea o mm, s-a inclus de asemenea asistența victimelor. Primul pas pe acest drum a fost aducerea în prim plan a acestui subiect și ajungerea la ideea că întreaga societate este răspunzătoare. Este nevoie de campanii de sensibilizare pentru ca mass media să promoveze importanța acestei teme. Pe lângă organizarea de ateliere de lucru și seminare pentru schimbul de informații. Fără îndoială, în Spania, abordarea aceasta a avut o contribuție pozitivă la sensibilizarea cetățenilor. Este importantă promovarea educației în domeniu încă din primii ani de școală. Nu e cazul să ne păcălim singuri. Sporirea gradului de conștientizare și sensibilizare nu înseamnă că toată lumea este conștientă de problemă. Trebuie să îmbunătățim și mai mult um, transmiterea de informații. Din ce în ce mai uh, multe persoane uh, raportează cazuri de violență împotriva femeilor, lucru care ar putea avea și un efect negativ, și anume de creșterea a fricii. Trebuie să discutăm cu experții și să ne gândim la faptul că violența între sexe poate reprezenta cauza unui proces pe care trebuie să-l, să-l înțelegem. Trebuie să înțelegem însă și consecințele violenței și să avem grijă ce transformări au loc în societate. Avem nevoie de o schimbare de mentalitate și trebuie să ne concentrăm pe mijloacele de comunicare. Trebuie să luptăm împotriva stereotipiilor existente și fără această schimbare a mentalității sociale ar fi imposibil să modificăm legislația. Acum, legat de câteva întrebări uh, concrete, acea, uh, acel hotline pentru femei victime ale violenței în familie. În primul rând, <clears throat> documentul aprobat de Consiliul de Ministri săptămâna trecută, Consiliul EPSCO, menționează în mod uh, expres acest lucru. Documentul acesta menționează linia verde 116 și cre, eu cred că ar fi bine să înființăm și o altă linie verde pentru alte alte probleme, alte forme de violență. Uh, vorbeați mai devreme despre femeile care sunt ținute în sclavie, femeile exploatate sexual forțat. Este important ca toate aceste persoane să aibă la cine apela. Poate comisia poate face o propunere în acest sens, poate și doamna Reding uh, dorește să comenteze, dar cred că pentru luna aprilie există planuri în acest sens. Este, iată, un pas important înainte și femeile trebuie să aibă senzația că sunt apărate. Femei care sunt victime ale exploatării sexuale trebuie să aibă la cine apela. Trebuie să luptăm împotriva mafiei și a rețelelor de traficanți care au apărut. Și pentru a face acest lucru, cetățenii europeni trebuie să contribuie cetățenii Europei nu pot fi complici la aceste infracțiuni. Există totuși încă multă complicitate și de prea multe ori populația rămâne nepăsătoare și tăcută. În primul rând, deci, trebuie să protejăm victimele, apoi trebuie să abolim aceste structuri de tip mafiot și, în al treilea rând, trebuie să um, oprim uh, complicitatea populației largi la aceste infracțiuni. Toate acestea sunt măsuri dintr-un pachet pe care îl putem folosi pentru demolarea, desfințarea acestor structuri mafiote. Dar sigur că avem nevoie și de sprijinul societății civile. Mulțumesc! Mulțumim! Acum doresc să-i dau cuvântul doamnei comisar Reding pentru câteva remarci în încheiere. Doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. M-au impresionat detaliile care ne-au fost oferite din partea membrilor parlamentelor naționale, mai ales, care ne înfățișează realitățile existente uh, în diversele state membre, la nivel legislativ, pentru a proteja femeile sau pentru a combate violența. E exact ceea ce facem și noi în acest moment la nivelul Comisiei uh, pentru a pune împreună toate măsurile care au fost luate ca să putem învăța din experiențele altora, să vedem ce a funcționat și ce nu. Pentru că putem copia uh, activități care au funcționat din statele membre și putem să dăm deoparte eșecurile și facem asta cu ajutorul a două studii. Un studiu privind legislațiile din diversele state membre și posibilitatea de a dispune de o legislație la nivel de UE. Uh, vom veni cu un document în toamnă și celălalt studiu se referă la practicile tradiționale negative și la modul în care acestea sunt legate de ceea ce se numește în mod normal cultură, dar eu refuz să îi spun așa, pentru că eu cred că o infracțiune e o infracțiune, chiar dacă este comisă uh, sub uh, acoperirea aceasta a culturii. Și acest studiu va fi publicat în aprilie. Iar apoi ne vom reuni pe data de 25 noiembrie uh, în conferința la nivel înalt de care am vorbit pentru a vedea care vor fi măsurile concrete pe care le vom, va trebui să le luăm. Eu consider și am auzit asta și în cuvântările de aici, că trebuie să eliminăm secretul. Deci dacă am putea uh, avea o campanie la nivel european ca cea pe care o avem acum în legătură cu uh, inegalitatea dintre, de gen, uh, aceasta ar putea fi un instrument foarte important care ar îngădui uh, și parlamentelor naționale să se implice și să discute aceste lucruri la nivel național, pentru că nu e de ajuns uh, acțiunea din partea Comisiei și a Parlamentului uh, European aici la Bruxelles. Trebuie să se implice și statele membre și dumneavoastră trebuie să ne ajutați. Uh, mi s-a pus o întrebare în legătură cu femeile lesbiene. Carta drepturilor fundamentale spune foarte clar. Nu există discriminări în legătură cu orientarea sexuală sau cu credințele, cu religia, niciun fel de diferențe. O femeie e o femeie și trebuie respectată ca atare oricum ar trăi și orice credință ar avea. Acum, în, în privința liniei telefonice de urgență, Comisia a creat posibilitatea de a dispune de o linie de urgență cu numărul 116 Uh, există o linie telefonică pentru copiii dispăruți, dar vă spun că nu am avut mult succes pentru că statele membre Deși noi am făcut un acord cu ele că va exista o linie telefonică pentru copiii dispăruți, statele membre nu și-au făcut treaba. Și atunci din nou spun că dacă vrem să înființăm o linie telefonică pentru violența împotriva femeilor și cred că ar fi foarte bine să avem o astfel de linie telefonică, și aici vom avea nevoie de implicarea parlamentelor naționale pentru a face lobby, a face presiune uh, asupra guvernelor lor, să nu vină doar la Bruxelles și să spună da, da, da, vom face acest lucru, este ceva foarte bun, ci să și impună în practică ceea ce spun, pentru că nu e de ajuns să avem la dispoziție un număr de telefon, trebuie să avem și infrastructurile trebuie să fie, există cineva care să răspundă la telefon și care să acționeze mai apoi. Trebuie să fie legată această linie telefonică de poliție, trebuie să se poată acționa în apărarea victimelor, deci e mai complicat decât să ai doar un număr de telefon. Și aici, iar, din nou, sper că parlamentele naționale se vor implica și, doamnă președinte, dacă vom avea un astfel de număr, v-aș solicita și dumneavoastră să aduceți împreună parlamentarii europeni cu parlamentarii de la nivel național ca să putem avea o acțiune coordonată pentru implementarea uh, unei asemenea inițiative. Și m-ar bucura foarte mult. Deci vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit și, sigur, uh, vă stau la dispoziție um, pentru a discuta și după toată această activitate preparativă la toate nivelurile, inclusiv în Parlamentul European, să ne, cei din Parlamentul European, cei din Parlamentele Naționale, să ne întâlnim cu toții pe 25 noiembrie. Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această primă rundă a dezbaterii. Din nou, mulțumesc doamnei ministru Aida Almagro și mulțumesc doamnei comisar Reding pentru implicarea domnilor lor în această dezbatere. Aș dori să vă reamintesc, va exista și o a doua dezbatere și veți putea să vă puneți numele pe lista vorbitorilor. Acum avem 10 uh, minute la dispoziție pentru a asculta avem o oră și 10 minute, mă scuzați, pentru a asculta diverse experiențe din diverse state membre. Deci trecem la a doua parte a dezbaterii noastre. Și aș dori să îi urez bun venit uh, primei noastre vorbitare. E o plăcere pentru mine să urez bun venit doamnei Ines Alberdi, care este director executiv al Fondului de Dezvoltare al Națiunilor Unite pentru Femei, UNIFEM. Bine ați venit la Parlamentul European, doamnă Alberdi, și aveți cuvântul. Bună ziua! E o satisfacție pentru mine să mă aflu aici, în fața Parlamentului European, <laughs> pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii, uh, în acest an uh, în care este a 15 aniversare a declarației și a platformei de acțiune de la Beijing. Doresc să mulțumesc domnului Iezi Buzek, președinte al Parlamentului European, și doamnei Eva Brisvenson. Parlamentul European para los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Comisiei Parlamentului European pentru uh, Drepturile Femeii, pentru că mi-au dat acest, uh, uh, această ocazie de a participa. De asemenea, mulțumesc ministrei noastre pentru egalitate de șanse, doamna Viviana Eido din Spania și doamnei Vivian Reding, vicepreședintă și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Astăzi, la 15 ani după Beijing, și la 10 ani după declarația mileniului, trebuie să ne reamintim progresele făcute în promovarea condiției juridice și sociale a, ale femeilor, pentru că ele ocupă acum 18,6% uh, din uh, posturile parlamentare din întreaga lume și uh, sunt pe cale să reducă decalajul în educație primară în majoritatea țărilor, și sunt din ce în ce mai mult implicate în rândurile populației active, remunerată, din ce în ce mai mult în toate regiunile lumii. Uh, rămân însă doar 5 ani uh, până când sosește data fixată pentru uh, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale, milen- ale mileniului și mai, e, mai avem mult drum de făcut. Pentru că până acum femeile se află într-un raport de 1 la 4 în toate organele legislative din lume. Circa două treimi din lucrătoarele țărilor în curs de dezvoltare ocupă o locuri de muncă vulnerabile. Salariul femeilor uh, ca medie e mai mic decât cel al uh, bărbaților și milioane de femei și uh, fete cad victimă violenței cotidiene. Atunci, lupta pentru a elimina violența împotriva femeilor, care este tema conferinței noastre de astăzi, ne arată panorama foarte diferită a progreselor realizate. Uh, un număr total de 186 de țări au ratificat Carta fundamentală, Carta Drepturilor Fundamentale ale Femeilor, SEDAW, uh, conform căreia guvernele sunt responsabile pentru a preveni uh, și pentru a pedepsi toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor. Eh, această responsabilitate eh, a fost ratificată la cel mai înalt nivel al Națiunilor Unite prin campania secretarului general Unete, unește-te pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor. La 10 ani după adoptarea rezoluției 1325 al Consiliului de Securitate privind femeile, pacea și securitatea, rezoluția 1820 recunoaște violența sexuală în conflicte ca fiind o temă de securitate internațională și intenționează să pună capăt impunității uh, față de violență și abuzuri sexuale. Uh, femeile sunt uh, din nefericire absente în procesele de pace, deși reprezintă în, în, și reprezintă în medie mai puțin de 10% din delegațiile de la negocieri și violența sexuală în conflicte și războaie a ajuns, din păcate, la proporții istorice. Toate acestea reflectă o problemă de implementare și de finanțare. Doresc să-mi eh, exprim recunoștința Eh, față de Parlamentul European, care a jucat un rol de lider în a aborda această, în a se ocupa de această problemă persistentă și doresc să aplaud activitatea doamnei Eva britz Svensson în apărarea drepturilor femeilor. Anul trecut, eh, ca susținerea campaniei UNIFEM spune nu violenței împotriva femeilor, Parlamentul European a adoptat o declarație eh, pentru a avea un an de toleranță zero contra violenței împotriva femeilor. Uh, este o expresie a tipului de voință politică necesară pentru că această temă să se, află, să se afle pe agendele uh, publice în toate țările. Uh, la nivel mondial, campania Spune No s-a transformat într-o platformă pentru a facilita și a ilustra uh, inițiativele um, realizate de uh, persoane, de guverne și de societatea civilă pentru a combate violența de gen. E vorba de o contribuție directă la campania UNETE al secretarului general al ONU și de la lansarea sa, în luna noiembrie anului trecut, s-au înregistrat mai mult de 200.000 de acțiune în această uh, campanie, spune nu, uh, este mult mai mult decât scopul inițial pe care l-am stabilit, uh, și anume 100.000 de acțiuni până la Ziua Internațională a Femeii din noiembrie 2010 cetățeni și cetățencele din mai mult de 190 de țări au utilizat această platformă de internet uh, pentru acțiunile de promovare și de apărare, precum și de expunere uh, a violențelor și au participat prin inițiativele uh, care au avut s-au desfășurat în mediile sociale. Uh, circa 200 de, organizări, de organizații din societatea civilă s-au asociat acestei activități, spune nu, în anul acesta și 69 de guverne, inclusiv 30 de uh, șefi de stat și mai mult de 700 de parlamentari uh, au și-au uh, semnat uh, aderarea la această campanie și uh, în unele locuri au adoptat deja me, mijloacele necesare, de exemplu, au retras rezervele față de SEDAO sau au aderat la protocolul facultativ al acestea, au finanțat planuri naționale de acțiuni contra violenței de gen și uh, au furnizat cu ajutorul, uh, au furnizat ajutorul necesar forțelor de poliție și judecătorești. Uh, în acest an, eu sper că vom vedea un nou impuls pentru a reduce distanța între angajamente și ceea ce se face în practică, printr-o rezoluție pentru a uh, înființa o nouă entitate mai solidă pentru uh, egalitatea de gen și pentru ca femeile să aibă mai multă putere și asta la nivelul Națiunilor Unite. Între obiectivele principale ale acestei entități, uh, enunțate foarte clar în rezoluția adunării generale din septembrie, Uh, se află obiectivul de o finanțare al întregului, a întregului sistem uh, față de prestarea de asistență la nivelul statelor membre pentru ca uh, să, acest organism să-și poată îndeplini scopurile în legătură cu egalitatea de gen. Acest organism va fi condus de o subsecretară generală, de un subsecretariat general și se va ocupa de problemele Uh, legate de egalitate de gen, uh, care până acum nu au fost, nu au fost suficient reflectate la nivelul ONU. Actualmente există, din păcate, o anumită lipsă de mijloace pentru a implementa inițiative în acest sens, dar cu noua uh, entitate de care v-am vorbit vom putea da un ajutor mai sistematic uh, atunci când se solicită asistență din partea diverselor state membre. Uh, această entitate se va forma prin fuzionarea celor patru agenții specifice de gen care există la ora actuală, OSAGI, DAO, Unif- Instro și Unifem. Această nouă entitate va putea, în mod comun, să realizeze analize, să realizeze, să realizeze activități programatice și să stabilească normă pentru a promova egalitatea de gen și a juca rolul, până la urmă, de promotor a drepturilor femeilor și pentru o transversalizare de gen în întregul sistem al Națiunilor Unite. Noua entitate de gen a fost gândită pentru a garanta finanțarea sistemului ONU, eh, inclusiv prin activitatea de supraveghere, supraveghere monitorizare și uh, diseminare de informații în legătură cu funcționarea întregului sistem. Și uh, pentru aceasta va trebui să joace un rol important în uh, uh, implicând uh, și sprijinindu-se pe cunoștințele și experiența tuturor organizațiilor și rețelelor pentru uh, egalitatea de gen, care au fost uh, motorul drepturilor femeilor și egalității de gen încă de la prima conferință mondială uh, a femeilor care s-a desfășurat în Mexic în 1975. Este un mandat uh, foarte precis cu care vom putea face pași înainte pentru a obține o finanțare mai bună, dar poate avea succes această entitate doar dacă are instrumentele necesare la dispoziție. Platforma de la Beijing Ehm, a făcut un apel pentru a mobiliza resursele din toate părțile posibile pentru implementarea sa, însă cele patru entități care au fost dedicate în mod specific eh, temelor legate de gen, împreună, s-au confruntat eh, în mod constant în toți acești ani cu o anumită lipsă a mijloacelor avute la dispoziție și împreună au reprezentat doar o mică parte din fondurile uh, care au fost alocate alte, altor entități ale ONU. Grupurile de femei, încă de la început, au spus că pentru a ajunge la adevăr, adevăratul său potențial, entitatea, noua entitate va avea nevoie de un buget de 1000 de milioane de dolari în fiecare an buget care va fi completat uh, probabil uh, în mod treptat uh, pe parcursul primelor ani. E vorba de o sumă foarte importantă care poate să ne ajute să depășim problemele legate de finanțare și de implementare. E posibil să ne facem o idee în legătură cu deficitul de resurse pentru eliminarea violenței împotriva femeilor dacă examinăm ultimul raport al Fondului Fiduciar al ONU, pentru eliminarea violenței împotriva femeii. E vorba de un fond prin care se alocă mijloacele necesare inițiative, inițiativelor de luptă împotriva violenței, care au nevoie de mijloace economice. E vorba de un fond care este administrat de UNIFEM în numele, uh, între, în numele ONU. Și încă de la înființarea sa, acest fond a fost un mecanism cheie de susținere pentru strategii model pentru a elimina violența împotriva femeilor și a fetelor. Și este recunoscut ca, uh, un, uh, ca un element de susținere pentru inițiative care, sigur, au nevoie de mijloacele necesare. Anul trecut, acest fond fiduciar a primit un total de, a, sau a, a folosit un total de 23,6 de milioane de dolari uh, care au fost distribuiți pentru diverse acțiuni de susținere, pentru programe care au fost mai întâi, sigur, analizate în detaliu și în mod transparent. Trebuie semnalat că și resursele care au fost puse la dispoziție anul acesta, Fondul Fiduciar pentru a lupta împotriva violenței, sunt mai importante decât cele din anul 2008 e vorba de 22 de milioane și mai multe decât uh, cele mai importante decât în 2007, când nu a fost nici măcar 15 milioane, dar și solicitările au fost din ce în ce mai mari. În anul 2009, uh, fondul fiduciar a primit un număr de 1643 de propuneri de solicitări pentru un total de 857 de milioane de dolari. După cum uh, v-am mai spus, s-a putut ajunge totuși doar la un total de 23 de milioane de dolari. Uh, la prezentarea raportului în fața Comisiei pentru Condiția Juridică și Socială a Femeii, a spus că UNIFEM, uh, la ora actuală, face o uh, activitate foarte importantă de atragere a fondurilor pentru, cu, cu obiectivul de 100 de milioane de dolari anual pentru acest fond fiduciar de luptă împotriva violenței. Acești 100 de milioane de dolari anual este un obiectiv. Uh, în cadrul campaniei secretarului general pentru anul 2015 și este o, o, un efort pentru a implica toate sectoarele pentru a, a uh, obține acest uh, rezultat uh, și, în acest sens UNIFEM a făcut o alianță cu Clinton Global Initiative, care a prezentat uh, inițiativa aceasta de atragere de fonduri ca un angajament de acțiune pentru anul 2009. Acum, fondul fiduciar al ONU nu, pentru a lupta împotriva uh, violenței nu este unicul mecanism prin care UNIFEM susține inițiative pentru eradicarea violenței împotriva femeilor. Și în timpul pe care îl mai am la dispoziție, dați-mi voie să menționez pe scurt unele din inițiativele uh, pe care uh, le-am luat în revizuirea uh, Beijing plus 15 în, 15 în ultimele două săptămâni. În primul rând, deci prin, principala deci principala misiune în întreaga lume uh, constă în uh, obținerea de angajamente politice. Uh, puțini conducători politici și, din domeniul afacerilor au acces ușor la o bază de date mondială care să aibă și mijloace eficiente pentru a elimina violența împotriva femeilor și fetelor. Asta am încercat noi să creăm. Ca reacție, ca răspuns la această necesitate, UNIFEM a creat Centrul Virtual Global de Cunoștințe în care se concentrează experiențe actuale care s-au acumulat de-a lungul timpului, cunoștințe practice și resurse din întreaga lume. Accesul la această bază de date de cunoștințe poate ameliora calitatea intervențiilor, poate optimiza rezultatele și poate spori eficacitatea în funcție de costurile uh, investițiilor. Centrul virtual eh, ne permite să tragem învățămintele necesare din experiențele trecute și astfel să avem inițiative pentru a elimina eh, violența împotriva femeilor și eh, fetelor. Provenite experiențele acestea, sigur, din mișcările femeilor, din organizațiile societății civile, din guverne, la nivel de guverne sau la nivelul ONU. De asemenea, UNIFEM eh, este pe cale să-și lanseze programul global pentru orașe sigure, care dorește să eh, reducă violențele sexuale, violențele împotriva femeilor în spațiile publice urbane. Eh, inițial a fost bazat pe experiențe din America Latină. Acest program dorește să extindă inițiativa aceasta la orașe din, din întreaga lume. Programul conlucrează cu comunitățile și, cu comunitățile și guvernele locale, analiză, analizează mijloacele practice de securitate și promovează mobilizarea comunitară și activitatele de promovare și de apărare. De asemenea, UNIFEM uh, și aici uh, încearcă să obțină colaborarea și susținerea din sectorul privat. În toate aspectele și mai ales pentru a apăra o mai mare prezență a femeilor în întreprinderi ca uh, lucrătoare și ca um, factor de conducere. Eh, chiar dacă până acum eh, femeile nu sunt bine reprezentate în posturile de conducere, un studiu recent McKinsey, bazat pe uh, o, o anchetă mondială în care au fost implicați 2300 de uh, ehm, titularea unor posturi de conducere din sectorul privat, reiese că o treime din cei care au participat au spus că politicile de egalitate au produs beneficii și o altă treime uh, a spus că vor implementa în curând aceste politici pentru că sunt convinși că uh, cu ajutorul acestora uh, afacerile lor mergeau mai bine. Cu alte cuvinte, această comunitate a afacerilor uh, recunoaște și ne spune că egalitatea de gen face bine pentru afaceri. Săptămâna trecută, UNIFEM, împreună cu Biroul Pactului Mondial al ONU, Uh, a lansat principiile pentru ca femeile să aibă mai mult acces la putere. E vorba de uh, mijloace concrete pe care orice societate comercială o poate adopta pentru ca femeile să aibă uh, un mai bun acces la postul de conducere. Uh, una din aceste uh, măsuri uh, este stabilirea unei politici de toleranță zero pentru toate formele de violență la locul de muncă și în a forma personalul și cei care sunt însăcinați cu securitatea pentru a recunoaște toate semnele de uh, violență sau de hărțuire la locul de muncă împotriva femeilor. Și în concluzie doresc să repet cuvintele doamnei Brit Svensson cu ocazia Beijing plus 15 săptămâna trecută. În uh, aceste cuvinte, doamna Svensson a spus că e fundamental ca oamenii politici să se implice în consolidarea drepturilor femeilor și în eliminarea violenței împotriva femeilor. În calitate de președinte al Comisiei pentru Drepturile Femeilor, pot să văd că, într-adevăr, am reușit să ajungem la o schimbare. Violența împotriva femeilor astăzi ocupă un loc important ca temă politică în cadrul Uniunii Europene. Uh, am încheiat citatul. Acesta este exact obiectivul campaniei Spune nu, unete, uh, unește-te în lupta uh, împotriva violenței contra femeilor. Și sper că anul viitor, cu ocazia Zilei Internaționale a Femei, vă voi putea informa în legătură cu modul în care angajamentele politice și acțiunile cetățenești au făcut uh, posibil ca femeile și fetele să ducă o din întreaga lume să ducă o viață eliberată de orice formă de violență. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Alberdi. Și aș vrea să îl salut pe următorul vorbitor, domnul Martin Karbovski, eh, jurnalist din Bulgaria. Aveți cuvântul. Аз съм Мартин Карбовски, работи 15 години разследваща журналист. Mă numesc Martin Harbovski, am fost jurnalist de investigații timp de 15 ani în Bulgaria. Vă mulțumesc, doamnă Svensson, și vreau să mulțumesc și domnului președinte Buzek pentru faptul că m-au invitat aici. Este foarte bine că Există multă diversitate în, în, între statele noastre, dar există diversitate și în ce privește suferința. Vorbim aici despre violență. În țara mea vorbim despre supraviețuire, nu despre campanii. În Marea Britanie și în alte țări, de asemenea, 25% din femei sunt victime ale violenței. În Bulgaria, statisticile arată o situație similară. Eu nu le cred. Eu nu cred că în Marea Britanie și în Bulgaria numărul uh, persoanelor, femeilor care sunt supuse violenței este același. Uh, violența în Bulgaria este total diferită. Astăzi aș vrea să vorbesc despre o practică foarte negativă. Noi în Bulgaria, din nefericire, suntem adesea exemplul uh, negativ uh, al Europei și anume uh, practica de a arunca acid peste femei. Lucrul acesta poate este greu de înțeles de oameni care trăiesc au o existență liniștită în vechea Europa. Și nu vorbesc aici despre incidente ocazionale, ci de o epidemie care se extinde de la an la an. Și nu doar femeile suferă, nu doar reprezentan membrii ai minorităților, minorități care nu sunt aceleași ca în restul Europei, Uh, acest lucru se întâmplă unor studente, unor uh, caserițe, uh, doctorițe. În Bulgaria au fost 24 de cazuri de femei atacate cu acid în ultimii 10 ani. Aceasta este o formă de comportament macho în Bulgaria. Sigur, femeia în general supraviețuiește un astfel de atac, dar nu se poate spune că viața ei este la fel după un astfel de incident. Acest lucru se mai întâmplă și în alte locuri. În Pakistan, în Marea Britanie, există date pentru asta. În România, poate câteva cazuri, dar în Bulgaria au fost 24. De asemenea, sunt și bărbați care sunt atacați cu acid. Asta este un fel de vendeta uh, care este absolut inadmisibilă pentru Europa a fost o singură sentință reală care s-a dat împotriva unei persoane care a ordonat o astfel de crimă. Pentru că aproape întotdeauna există o persoană care ordonă și plătește o astfel de crimă și altcineva care execută acțiunea. Și statul pare să fie lipsit de puteri în a lupta împotriva acestui fenomen. Este incredibil că nu uh, s-au obținut sentințe mai uh, multe și mai dure. Sigur că sunt probleme moștenite de la vechiul sistem comunist, dar în ce privește femeile, violența împotriva femeilor uh, este considerată a fi o parte a relațiilor de familie, chiar când vine vorba de situații de acest gen când femei sunt atacate cu acid societatea tratează aceste chestiuni ca și cum ar fi probleme domestice, probleme de familie, în care trebuie rezolvate în cadrul familiei. Și nu știm în ce măsură statul poate încerca să intervină. În Franța, de exemplu, se discută acum o lege, o propunere de lege, un proiect de lege, care interzică și posibilitatea de a pălmui copilul dacă uh, el uh, se comportă mm, necorespunzător în Bulgaria, lucrurile sunt foarte diferite și de această situație. Psihologii uh, consideră că de obicei victimele acestor crime oribile sunt femei, pentru că acest act oribil este menit să le distrugă frumusețea și să le îngrozească și să, să le lase cu răni pe viață. În uh, ultimii trei ani au fost mai multe cazuri decât de obicei. Acum, uh, primul nostru ministru, uh, Boico Borisov, a promis să ia măsurile necesare, a promis să introducă sentința de închisoare pe viață pentru cei care comit asemenea infracțiuni, dar procesul este foarte lent. Există părți din Europa unde violența împotriva femeilor uh, este întotdeauna neglijată pentru că este considerată uh, un fenomen normal de familie. În Bulgaria asta e regula. Și asta nu se schimbă niciodată. Timpul trece, dar uh, chestiunea aceasta nu se schimbă. Și timpul care trece până discutăm această problemă se numește viața noastră. Am creat o campanie media. Eu sunt jurnalist, nu pot face mai mult de atât. Aici, alături de mine, se află, aici cu mine în sală, se află o femeie care a fost victima unui astfel de atac cu acid. Alte cinci femei au vrut să vină cu mine, dar nu au putut pentru că ele trebuie să mm, treacă prin operațiile estetice care încearcă să le repare fața, dacă îmi permiteți această expresie uh, pentru că fețele lor au fost uh, distruse cu acid. Nu o să vă spun în ce loc din sală stă acea persoană. Ea se află aici în sală, însă și nu cred că există vreun jurnalist în Bulgaria care să nu fi trebuit uh, uh, vreodată în timpul carierei sale să facă un reportaj despre o astfel de crimă oribilă. Însă instituțiile sunt întotdeauna neglijente și uh, rog uh, interpreții să traducă acest cuvânt. Instituțiile sunt neglijente și ignorante. Uh, femeia de care vorbesc are un singur ochi, nu are decât un ochi, este arsă și pe sâni. Asta este, acestea sunt distrugere fizice, cele pe care le poți vedea cu ochiul liber nu, nu vreau să, cum spuneam, nu vreau să vă uh, spun uh, unde se află această femeie în sală. Nu cred că trebuie să arătăm cu degetul victimele, trebuie să arătăm cu degetul atacatorii. Și această persoană care se află cu noi astăzi, abia dacă mai iese din casă, pentru că soțul ei continuă să o amenințe nu avem prea mult timp la dispoziție și aș vrea să spun că sper că intențiile noastre bune se vor transfera și se vor traduce și în acțiuni concrete dacă, uh, pornind de la exemplul uh, femeii care uh, este astăzi aici cu noi, prin intermediul unui interviu, de exemplu, dacă i-ar da un interviu, de exemplu, sunt, sunt sigur că ar, i-ar suferi consecințe negative pentru că în Bulgaria atacatorii uh, reușesc cumva să, se, să pretindă că ei sunt victimele. Numai un minut, dacă mai permiteți, doamnă președinte. Am creat un registru în ultimii ani. Avem 75 de uh, femei de copii în Bulgaria care au murit în uh, facilități de îngrijire a copiilor. Um, este o altă problemă importantă și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Acum are cuvântul Morten Kerum, director al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Bine ați venit la Parlamentul European, bine ați venit la conferință. Aveți cuvântul, domnule. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen a Parlamentului European pentru uh, că a organizat această conferință importantă pe o temă atât de importantă a violenței bărbaților împotriva femeilor. S-a estimat că până la 45% din femeile din Europa uh, au avut de suferit de, de pe urma unei forme sau altea de violență în timpul vieții. Și se estimează că costul total anual al violenței domestice ar fi undeva în uh, jurul între 12 mm, și 20 de miliarde de euro. Un lucru este clar și anume că aceste abuzuri trebuie recunoscute și să se acționeze împotriva lor ca forme a violenței bărbaților împotriva femeilor. Este vorba de o situație ce împiedică progresul femeilor și, în anumite situații, violența bărbaților împotriva femeilor încalcă drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la demnitate, dreptul la integritatea fizică și psihică, dreptul la egalitate între sexe și dreptul la viață, firește. Cum putem rezolva problema violenței bărbaților împotriva femeilor ca abuz, ca încălcare a drepturilor fundamentale și ce progrese s-au înregistrat până acum în Uniunea Europeană? În primul rând, egalitatea dintre bărbați și femei este un drept fundamental consfințit de tratatele fundamentale ale Uniunii Europene și, firește, și în Carta Drepturilor Fundamentale, care acum are un caracter obligatoriu odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Lipsa de egalitate și diferența de remunerare, subiecte care au stat la baza eforturilor din Uniunea Europeană de a promova egalitatea, nu fac decât să crească și mai mult vulnerabilitatea femeilor. Foarte importantă este furnizarea serviciilor, cum ar fi îngrijirea copiilor. Toate acestea trebuie să dea femeilor uh, șansa de a fi independente și active pe piața muncii. Egalitatea între sexe poate avea mm, efectul pozitiv de a elibera femeile din relații abuzive. Rezolvând problema inegalității între sexe, și considerând-o o problemă de abuz a drepturilor fundamentale, putem uh, întreprinde măsuri mai importante pentru a combate această violență. Este clar că nu există încă o egalitate în, între sexe și femeile care suferă de pe urma abuzurilor și inegalităților au mult de suferit. Suntem în prezent martorii unei uh, sensibilizări la problema rasismului și aș vrea să vă gândiți la un lucru. Dacă un angajat minoritar, dintr-o comunitate minoritară, primește un salariu cu 15-20% mai mic decât o altă persoană care face exact aceeași muncă, dar care nu provine dintr-o populație minoritară nu am stat pe gânduri, am identifica imediat această situație ca un caz de rasism. Însă dacă o femeie primește bani mai puțin pentru aceeași activitate decât un bărbat, uh, ignorăm această problemă și o încadrăm la situația obișnuită și consecințele situației de a fi mamă. trebuie luptat împotriva acestor prejudecăți și împotriva problemelor pe care le au femeile pe piața muncii. Ce progrese s-au înregistrat pentru a rezolva problema violenței bărbaților împotriva femeilor în Uniunea Europeană? În anii 90, Comisia Europeană și Parlamentul au recunoscut din ce în ce mai mult problema aceasta. Însă, dacă ne uităm la cele 27 de state membre în prezent, vedem o improvizație, o mare diferență de prevederi legale care să combată această violență. Și ajungem astfel la un fel de loterie a prevederilor legale, în care recunoașterea și sprijinul de care beneficiază femeile care sunt victime ale violenței nu fac decât să reflecte situația națională, regională sau chiar locală în care se găsesc ele. Violența bărbaților împotriva femeilor nu este luată în serios pe cât ar trebui și nu este considerată o încălcare a drepturilor fundamentale. Iar femeile în această situație nu sunt protejate. Există câteva inițiative recente ale Parlamentului care încearcă să rezolve această problemă la nivel european. Rezoluția din martie 2009 referitoare la uh, combaterea geni mutilării genitale feminine în Uniunea Europeană și rezoluția din noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenței împotriva femeilor, care include toate formele de violență. Acum, în timpul președinției spaniole, și am auzit-o și pe doamna ministru, activitatea guvernului spaniol de a rezolva problema violenței împotriva femeilor nu poate decât să fie lăudată. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a observat cu interes propunerea de directivă legată de Ordinul European de Protecție, care ar obliga statele membre să ia măsuri pentru a asigura un nivel comparabil de protecție a victimelor în momentul în care acestea se mută dintr-o țară în alta în Uniunea Europeană. S-a obținut și sprijin pentru o linie telefonică gratuită valabilă în toată Uniunea Europeană, așa cum s-a spus, și în plus s-a promovat înființarea Observatorului uh, European pentru Violența de Gen. Toate acestea duc la recunoașterea uh, situației și la sprijinul uh, sporit pentru victime. Inițiative paralele ale Comisiei pentru a sprijini victimele crimelor mai general ar trebui să țină seama de promovarea unor reacții concentrate pe victime. Programul de la Stockholm în sine a pus la punct un limbaj nou, orientat către victime și măsuri uh, aferente. Însă, pentru a înțelege și pentru a reacționa față de această problemă, factorii de decizie de la toate nivelurile trebuie să aibă acces la date, la informații referitoare la amploarea și la natura fenomenului. Anumite state colectează într-adevăr date, însă nu există date la nivel european în prezent referitoare la violența împotriva femeilor. Însă, violența bărbaților împotriva femeilor este o problemă structurală în uh, multe state membre și de aceea trebuie adresată la nivel european cu o abordare comună. De aceea trebuie să țintim spre o colectare comună de date. Și aici eh, Agenția Fundamentală pentru, pentru Drepturi Fundamentale poate avea un rol de jucat. Agenția din Viena răspunde rezoluției Parlamentului 2009 ce invita această agenție să publice studii statistice comparabile referitoare la toate formele de discriminare, inclusiv date comparative referitoare la violența împotriva femeilor în Uniunea Europeană. În prezent, agenția a, există un element reflectat. Agenția lucrează pe ar, teme cum ar fi traficul de copii, homofobia, populațiile minoritare, drepturile persoanelor bolnave psihic și persoanelor cu dizabilități. Astea ar fi câteva dintre domenii, domenii care subliniază faptul că femeile de multe ori nu se pot bucura de drepturile lor fundamentale, tocmai din cauza unor factori cum ar fi etnie, homosexualitate sau marginalizare socială. De curând am lansat um, un uh, studiu prin care s-au intervievat peste 25.000 de persoane mm, din populații minoritare sau imigranți. Și s-au colectat date valoroase despre femei discriminate zi de zi. În același timp, succesul acestui proiect revoluționar a însemnat o experiență foarte importantă pentru agenție în ceea ce privește realizarea de studii și sondaje la nivel european. În urma succesului acestui sondaj, primul din Uniunea Europeană care a produs date comparabile statistic referitoare la minorități, agenția va lansa prima, primul sondaj la nivel european referitor la violența bărbaților împotriva femeilor și în 2010 are loc un proiect pilot. Scopul este să producem indicatori, date comparabile pentru toate cele 27 de state membre, referitoare la amploarea și natura violenței bărbaților împotriva femeilor. Datele oferite eh, vor reprezenta o sursă foarte valoroasă de informații pentru instituțiile europene și pentru statele membre, astfel acestea putând să încerce să rezolve cu mai mult succes această problemă. Doamnă președinte, Iată, s-au înregistrat multe progrese în Europeană și în statele membre pentru, rezolva, pentru ajungerea la o egalitate între bărbați și femei. Însă este evident că, din câte am auzit, uh, mai avem încă un drum lung de parcurs și mai avem încă multe probleme de rezolvat, inclusiv violența bărbaților împotriva femeilor. Și, în fine, uh, aș vrea să spun că avem cu toții obligația de a încerca să rezolvăm această problemă, să oprim această violență și Agenția pentru Drepturi Fundamentale va face toate eforturile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult eh, celor trei vorbitori din acest al doilea grup, din a doua parte a dezbaterii și iată, acum uh, vom începe uh, să ascultăm ce au de vorbit, ce au de spus cei din sală și vă reamintesc că puteți solicita să fiți înscriși pe lista vorbitorilor. Deci dacă cineva dorește să ia cuvântul, rog să completeze formularul și numele va, îi va fi adăugat pe lista vorbitorilor primul nume de pe această listă, în a doua parte a dezbaterii, e doamna Sinclair, membră a Parlamentului European. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru dezbaterea aceasta de astăzi, care este extrem de importantă. E important să, uh, ca de fiecare dată să reliefăm această problemă foarte importantă. Eu țin foarte mult la această temă m-a impresionat comentariile domnului Karbovski și, uh, în general, toate, toate cele auzite astăzi aici uh, violența uh, legată de gen trebuie eliminată. Uh, pentru că femeile nu se pot bucura de uh, drepturile lor, ceea ce este o adevărată crimă. Astăzi fac apel și la Marea Britanie și la toate statele membre să ia măsuri pentru a elimina acest cancer al societăților noastre și să uh, creeze infrastructura necesară. E desperat că uh, Eh, exemplul nostru va fi urmat de întreaga lume și solicit eh, victimelor acestor violențe să aibă tăria de a spune nu acestor abuzuri și să eh, informeze autoritățile despre aceste acte de violență care trebuie combătute la orice nivel. De asemenea, fac apel la statele membre să inițieze campanii de educație, de educație pentru ca și tinerii să fie la curent cu aceste probleme, pentru ca pe viitor să nu, ele să nu mai existe. Cred că suntem cu toții de acord că violența nu este nicio niciodată acceptabilă. Statisticile spun că una din uh, patru femei adulte au fost, uh, a fost victima acestor violențe. Vă pot da un uh, exemplu a unei violențe exercitate împotriva mea. La data de 12 ianuarie 2005 am fost trântită la pământ de șase bărbați și am fost târâtă pe o distanță de mai mulți metri um, am, am în urma unui examen medical uh, uh, s-au relevat, s-a relevat că am avut uh, contuzii și unde s-a întâmplat acest lucru? E bine, la locul meu de muncă, la Parlamentul European de la Strasbourg. Și ce au făcut autoritățile Parlamentului? N-au făcut absolut nimic. Și, doamna președinte, vreau să vă spun că și astăzi, mergând la locul de muncă, trec pe lângă făptașii acestei infracțiuni. Deci, Iată ce se întâmplă și la Parlamentul European și asta ne arată că mai sunt multe de făcut uh, până când vom elimina violențele împotriva femeilor. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă Sinclair. Și acum? Din partea Consiliului Europei, vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Este o mare plăcere pentru mine să mă adresez astăzi dumneavoastră în numele adunării parlamentare al Consiliului Europei. Astăzi, iată că uh, am început un drum, uh, am început o acțiune pentru a da speranță milioanelor de femei care uh, cad victimă violențelor și ne-am asumat și angajamentul în cadrul Uniunii Europene, a ONU și a Consiliului Europei să combatem violența împotriva femeilor Consiliul Europei a fost activ uh, în timp de mulți ani de zile în acest domeniu al, combat, al uh, combaterii violenței împotriva femeilor. În acest moment, uh, Consiliul um, elaborează o convenție pentru combaterea violenței împotriva femeilor și mai ales a violenței în familie pentru a extinde măsurile de protecție adresate femeilor uh, victime ale violenței în familie. În 2011 această convenție sper că va fi dusă la bun sfârșit. E vorba de mai multe domenii. Asistența vic- uh, pentru victime, uh, punerea sub acuzare și condamnarea făptașilor și politici integrate în domeniul egalității de gen. Parlament, Parlamentul European Sigur că, iată, și-a stabilit uh, scopuri și politici ambițioase pentru egalitatea de gen. Am dori ca uh, ei uh, să fie la curent cu poziția adunării parlamentare a uh, Consiliului Europei. Această adunare parlamentară, împreună cu statele membre ale Consiliului Europei, sunt angajate în acest proces pentru că vedem, datele statistice ne arată că violența împotriva femeilor încă este o problemă și sper că toate statele membre ale uh, Uniunii Europene vor ratifica convenția de care vorbeam atunci când va fi finalizată. Deci, doamna președinte, în numele Consiliului Europei doresc să vă felicit, să felicit și pe doamna ministru pentru egalitate din uh, partea guvernului spaniol, care acum deține președinția Consiliului Europei, uh, European mă scuzați, uh, pentru inițiativele uh, dumneavoastră în uh, combaterea violenței împotriva femeilor. Inițiative foarte importante, sigur că vom urmări cu atenție propunerile din partea instanțelor europene în lumina noilor condiții create după intrarea în vigoare a Tratatului la Lisabona. Vreau să vă spun că trebuie să ne unim eforturile pentru a ne asigura că munca noastră este una eficientă atunci când combatem violența împotriva femeilor în Europa. Uh, femeile au nevoie de noi, noi trebuie să acționăm foarte hotărât, femeile au nevoie de susținerea noastră uh, uh, pentru ca noi să putem adopta politicile și măsurile necesare, trebuie să putem conlucra în combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, atât în Uniunea Europeană, cât și în zona statelor din Consiliul Europei. Așadar, împreună, când vom fi finalizat această convenție, vom uh, avea la dispoziție un instrument foarte folositor. Consiliul Europei, doamnă președinte, este angajat în continuarea dialogului cu Parlamentul European pentru a consolida împreună, odată și pentru totdeauna, strategia noastră pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Este o, o activitate în care trebuie toți să ne implicăm și uh, vă mulțumesc pentru atenție. Eh, Mulțumesc, doamna Guntenilia, și sunt nerăbdătoare să colaborăm uh, cu adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Următorul vorbitor pe listă este doamna Thompson, membru al Parlamentului European. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt foarte mulțumită de inițiativa președinției spaniole privind observatorul violenței bazate pe gen, precum și a celorlalte uh, reforme și, bineînțeles, legislației spaniole uh, care poate să fie o sursă de inspirație pentru toate celelalte state membre. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra unui grup special de femei care sunt victime ale violenței. Aici, în acest Parlament, cu câțiva ani în urmă am aprobat un raport privind situația femeilor imigrante din Europa și am uh, spus că grupul cel mai vulnerabil din Europa este cel al femeilor imigrante și de asemenea, Ministerul Spaniol uh, relevant a făcut o statistică în Spania și este clar că aceste, acest grup de femei imigrante uh, este cel mai expus uh, violenței. Și ce vedem acum în alte țări europene, am, uh, am ascultat mai devreme o prezentare a situației din Marea Britanie, unde anumite categorii de femei sunt mai expuse violenței decât altele. Cred că una, una dintre probleme este că avem un nou fenomen și anume obiceiul ca bărbații să-și comande uh, mirese pe internet din străinătate, în Danemarca, de exemplu, sau în uh, Marea Britanie, multe dintre femeile care ajung în adăposturile pentru femei abuzate sunt aceste uh, mirese comandate prin internet. Uh, în Danemarca, de exemplu, se întâmplă că aceste femei care acceptă să se mărite cu bărbați danezi sunt complet vulnerabile, n-au niciun fel de familie în jurul lor, n-au niciun fel de susținere și când se duc la poliție riscă să fie deportate dacă se duc la poliție să reclame, pentru că permisul lor de rezidență în Danemarca este bazat pe faptul că sunt căsătorite cu acești, acești bărbați care le abuzează. Deci cred că este timpul să avem o directivă europeană comună privind violența împotriva femeilor care să prevadă măsuri de protecție a acestor victime și de asemenea să avem standarde comune în Europa pentru a proteja victimele și de asemenea standarde comune pentru pedepsirea infractorilor și de asemenea, evident, trebuie să spun că m-a impresionat foarte mult uh, prezentarea uh, din Bulgaria și mă întreb de ce acel bărbat care și-a atacat soția cu acid nu este pus, uh, nu este în închisoare. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă Thompson. Următorul vorbitor este doamna Marin Chater. Mulțumesc, președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc călduros, să vă mulțumesc călduros pentru inițiativa de a organiza această dezbatere care se axează pe cazuri concrete și cred că toată această luptă pe care o purtăm împreună uh, în cadrul acestei lupte e important să nu uităm uh, lucrurile concrete, realitatea concretă și această luptă vedem foarte bine că depinde de legislație, de coordonarea legilor, de uh, uh analizarea statisticilor din diversele state membre, de crearea unui sistem penal, juridic penal coerent uh, ca să arătăm întregii populații că există o voință de neocolită a celor 27 de state membre pe acest mm, subiect și că nimeni nu va putea să, să scape acestei uh, voințe și să, să scape nepedepsit pentru uh, ceea ce face. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două puncte asupra două lucruri pe care eu le-am uh, experimentat și le-am trăit uh, în activitatea pe teren în trecut. Prima problemă este că noi colaborăm pentru a face femeile să se poată exprima liber. Femeile victime uh, tind să se simtă vinovate ele însele, să se autovictimizeze și le este foarte dificil să vorbească despre violențele cărora le cad victime de entourage, Se tem că vor fi arătate cu degetul, se tem de ele însele, așadar, cred că dacă, cu siguranță, una dintre problemele cruciale pe care le avem și pe care trebuie să le abordăm este aceasta, pentru că uh, nu o să avem statistici corecte dacă femeile nu își găsesc, găsesc curajul să vorbească despre aceste violențe. Deci întotdeauna vom avea o imagine greșită a realității. Așadar, cred că este o problemă majoră. E adevărat că un număr uh, de urgență comun ar putea ajuta la această chestiune, dar nu cred că e suficient. Uh, ne confruntăm aici cu o muncă extrem de dificilă. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că nu trebuie să așteptăm ca femeile să, fie, să devină deja victime ale violenței pentru a avertiza împotriva violenței. Campaniile de informare trebuie să înceapă cât mai devreme, de la vârste cât mai uh, fragede. Cineva a vorbit de tinere fete, eu vorbesc chiar de copii, deci cred că informarea trebuie să înceapă de la vârste foarte fragede, pentru că am văzut în viața mea profesională copii de 11 ani care, în urma discuțiilor de informare, și uh, înțelegeau că erau violați, de exemplu, de 2 sau 3 ani deja. Și trebuie ca acești copii foarte devreme să fie informați despre ce este violența, despre lucrurile care sunt normale și acceptabile și lucrurile care nu sunt normale și acceptabile. Pentru că autorii violențelor întotdeauna încercă să-i facă să creadă că e ceva normal ce se întâmplă. Și ăsta este motivul pentru care foarte devreme în școli copiilor trebuie să li se spună ce este violența uh, ca să o poată denunța ei înșiși. Și insist pe acest lucru pentru că mi se pare absolut important. Nu putem aștepta tot timpul ca doar femeile de o anumită vârstă supuse violenței să fie cele care să o denunțe. Trebuie să încercăm să eradicăm acest fenomen încă de la rădăcina lui, de la începutul lui. Și în încheiere aș mai spune un lucru. Uh, muncim foarte mult aici la Parlament uh, sub uh, președinția <coughs> noastră, doamnă Stevenson, dar... Că dar trebuie să fim conștienți că progresul în ce privește drepturile omului și drepturile femeii, progresul în ce privește uh, evoluția femeii în societate nu este unul linear. Uh, au existat perioade în istorie în care femeile aveau o poziție respectabilă și importantă și au existat perioade de declin în societate pentru femei. Ce vreau să spun este că nimic nu este obținut pentru totdeauna uh, și că aceste observatoare pe care le punem în funcționare, le facem să funcționeze, uh, ne arată că trebuie să fim vigilenți, vigilenți și să ne mobilizăm în continuare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eh, mulțumesc foarte mult, doamnă Șate. Cred că concluzia noastră a fost una foarte bună, nimic nu este fixat pentru totdeauna, nimic nu este câștigat pentru totdeauna, lucrurile se pot schimba și asta e important să nu uităm, pentru că putem avea succes, putem schimba situația. Următorul vorbitor este tot din partea Parlamentului European, doamna Gurmai. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretettel köszöntöm az itt lévő... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să urez bun venit tuturor și mai ales colegilor din Ungaria. Am invitat un grup de 25 de vizitatori din Ungaria. E vorba de un subiect foarte important pentru noi și este minunat faptul că doamna Iarocova, vicepreședinte, este și aici de față este sigur important. Rolul uh, progresiv al acestei comisii, pentru că acest fenomen trebuie să fie din ce în ce mai cunoscut, să se renunțe la secretul care înconjura până acum acest uh, subiect, iar uh, trioul de președinții are un rol important în acest sens. Iar uh, combaterea violenței împotriva femeilor este o prioritate pentru președinția spaniolă. Aș vrea să-i urez bun venit doamnei Alberdi. Săptămâna trecută am fost la New York într-o delegație și aș vrea să salut acest nou organism al ONU. Este minunat faptul că se pun la dispoziție fonduri pentru acest organism, pentru că în trecut am avut probleme când se înființau organizații ale femeilor, nu e, nu, ele nu aveau susținere financiară. Violența împotriva femeilor a devenit din ce în ce mai vizibilă, din ce în ce mai cunoscută și Colegul Romero are un rol important aici pentru că întocmește un raport. Violența împotriva femeilor are un rol important pe agenda politică. Avem nevoie și de linia telefonică 116, dar avem nevoie și de alte eforturi. Poate și numărul 112 este util. S-a semnat o declarație legată de violența împotriva femeilor și nu mă îndoiesc că toate activitățile în acest domeniu sunt foarte importante. Nu doar femeile care sunt aici astăzi uh, trebuie să ia la cunoștință aceste probleme, ci și bărbații, pentru că uh, bărbații au un rol important. Datele, cifrele menționate sunt de-a dreptul șocante. Este inacceptabil faptul că atât de multe femei sunt victime ale violenței care de altfel, violență care are și costuri uriașe. Iată, un subiect pe care chiar trebuie să-l, să, -l, să -l rezolvăm. așa cum spunea colega mea, cum se poate ca un membru, o membră a Parlamentului European să fie uh, a, a, uh, victima a violenței atât de brutale? Tratatul de la Roma a consfințit principiul remunerației egale pentru muncă egală, însă acesta este un principiu care nu se respectă 100%. Comisia aceasta trebuie să facă toate eforturile și doamna Reding trebuie să facă toate eforturile pentru a sensibiliza publicul. Trebuie să desecretizăm această problemă, trebuie să o introducem în sfera publică și este important să facem eforturi pentru a avea o schimbare de mentalitate. Sentințele ce se pot acorda în cazul violenței împotriva femeilor trebuie crescute. După părerea mea, trebuie să fim conștient de toate datele disponibile. Aș vrea să mulțumesc președinției spaniole și sper că și Comisia a înțeles me- mesajul pe care vrem să-l transmitem noi. Avem nevoie de directivă și avem nevoie de ea acum, pentru că, având în vedere cât de multe femei sunt afectate, este clar că e vorba de o prioritate. Sunt încrezătoare că Uniunea Europeană va face tot ce este nevoie pentru a înainta în direcția potrivită. Tack, fru Gumai. Nästa talare Mulțumim, doamnă Gurmai. Urmează un vorbitor din partea Parlamentului Elen, doamna Osi. Chiria Proedre, κυρίες și chirii, calimera. Η συνάδελφός μου... Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Colega mea, doamna Colia, reprezentantă a Comisiei pentru Egalitate de Șanse și cu mine, vă mulțumim pentru posibilitatea pe care ne-ați acordat-o să participăm la o conferință atât de importantă pe tema combaterii violenței împotriva femeilor. Această temă a fost deja abordată de mai multe ori la nivelul Comisiei pentru Femei, Tineret și Drepturile Omului, care a prezentat mai multe concluzii și concluzii pe care putem să vi le transmitem pentru procesul verbal. Pe 8 martie, la Parlamentul Elen, a avut loc o conferință importantă, amplă, la care au participat toate organizațiile de femei din Grecia. Aici, ministrul, Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului răspunde de problema egalității între bărbați și femei. Acest minister, la finele lui 2009, a lansat un plan de acțiune pentru lupta împotriva femeilor pe viitor. E vorba de o prevenire a fenomenului, dar și de măsuri de consolidare a cadrului instituțional. Concret, Secretariatul General pentru Egalitate a pus la punct un plan de acțiune în beneficiul femeilor și pentru lupta împotriva violenței. Sunt mai multe acțiuni orizontale și verticale. Axele principale sunt punerea în aplicare, înființarea unui număr ver, o linii, linii verzi SOS, 24 de ore din 24, apoi măsuri de prevenire și de sensibilizare a opiniei publice, asta prin intermediul unor seminare, conferințe, cu ajutorul mass media, prin spoturi publicitare și alte tipuri de campanii. Este vorba de asemenea și de înființarea unor centre consultative în diferitele regiuni ale Greciei și înființarea 12 centre de primire și asta în diferite regiuni, în colaborare cu ONG-uri. Este prima oară când un astfel de plan de acțiune este pus în aplicare în Grecia cu finanțare ce va permite aplicarea planului de acțiune cât de curând. Ministerul de resort poate deci să îmbunătățească cadrul instituțional de luptă împotriva tuturor formelor de violență împotriva femeilor și în procesul de revizuire a codului penal se vor revizui dispoziții legate de viol, de violență conjugală și de tratament al femeilor și de trafic de persoane. Și ne gândim aici la rezoluția Consiliului Europei din 2005 legată de traficul de persoane. Participăm, de asemenea, la comisia, la nivelul Consiliului Europe, uh, Europei, care discută pe probleme de violență conjugală pentru a acoperi toate formele de violență cărora le cad victimă femeile. În fine, aș vrea să vă transmit salutări din partea domnului ministru, care este sigur dispus la colaborare. Uh, plec de la Bruxelles cu o senzație pozitivă. Ca asistentă medicală, în 20 de ani am văzut foarte multe probleme legate de violența conjugală și doamna comisar mi-a dat senzația că dacă colaborăm, vom reuși să oprim violența împotriva femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul uh, vice președintelui uh, Comisiei uh, Egalității din partea Parlamentului European. Mulțumesc, voi vorbi în limba engleză pentru a um, pentru că trebuie, din păcate, să părăsesc această uh, consătuire. Doresc să vă mulțumesc pentru cele spuse astăzi și, dacă îmi îngăduiți, mă voi referi la o problemă cu care ne tot confruntăm uh, de când a început criza în Europa. Și vedem că grupurile de femei care sunt cele mai discriminate și afectate de criză sunt mai ales uh, sunt, uh, sigur, femei din care provin din orfelinate, apoi femei în vârstă și femei uh, cu dizabilități fizice. Iată că intervin și problemele economice în familii, în plus față de toate discriminările care le caz victime femeilor și pot uh, confirma în calitate de antropolog care am lucrat cu comunitățile de romi uh, timp de 15 ani că principala problemă este că puterea economică a familiilor scade și atunci aceasta este o sursă sporită de violență. Uh, și acea, acest lucru este relevat clar de studiile antropologice din familiile, uh, care se ocupă de familiile de romi. La rezoluția uh, care se ocupa de romi în Parlamentul European am vorbit de familiile patriarhale în familiile de romi și de dominanța masculină și Europa ar trebui să știe uh, ce efecte pot avea discriminarea și înapoierea în familii și uh, cum se schimbă rolurile dintre bărbați și femei și depresia cauzată de situații de șomaj uh, timp de generații în anumite familii. Familiile sunt devastate și foarte adesea sursa violențelor este mm, practic uh, dublă. Este vorba de o sursă economică și o sursă legată de tradiții. Uh, deci, uh, din păcate, discriminările nu fac decât, numărul discriminărilor nu face decât să crească în acest moment. Noi trebuie să le combatem. Noi putem face multe, însă trebuie să avem la dispoziție toate datele Uh, în legătură cu grupurile uh, minoritare, pentru că adesea uh, acestea devin țapul ispășitor. Sunt, mă refer acum la romi, care sunt acuzați că sunt mai violenți decât toate celelalte grupuri etnice. Aceste acuzații, sigur, sunt false, dar noi trebuie să avem Uh, la dispoziție toate datele, să știm ce se întâmplă în aceste comunități și nu vorbesc doar despre rom, pentru că în Ungaria, de exemplu, o treime din populație se află într-o situație de sărăcie și doar o parte dintre aceștia sunt romi. Sigur, e important să știm mai multe și să avem la dispoziție uh, date precise. Și uh, vreau să mai spun, în legătură când v-ați referit la lupta uh, Parlamentului împotriva uh, mutilărilor uh, organelor genitale și vreau să mă refer la o altă problemă legată de comunitatea romă. E vorba de sterilizarea femeilor rome, sterilizarea forțată a femeilor rome în întreaga Europa. Am vrea să avem mai multe la dispoziție și uh, la, mai multe date la dispoziție și aici, pentru că ultimele date pe care le avem la dispoziție sunt din 2004 în legătură cu fertil, uh, sterilizarea forțată a femeilor rome, dar știm că acest lucru se întâmplă încă deci în, uh, vom colabora cu Comisia pentru Drepturile Femeilor uh, pentru a putea avea o acțiune mai eficientă și a putea reuni toate informațiile necesare. Mulțumesc, doamna Iaroca. Și acum are cuvântul la Minchevicea din Parlamentul European. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru că ați organizat această conferință și pentru că ați dat posibilitatea ca membrii parlamentelor naționale să participe și să ia cuvântul. Trebuie să ne unim forțele pentru a combate violența și uh, trebuie să ne unim forțele nu doar politicienii, ci și ONG-urile, uh, mass media, reprezentanții publicului, pentru că dacă acționăm pe cont propriu, violența va avea câștig de cauză și nu noi. Uh, s-a spus aici de domnul Karbovski că statul nu este în stare să rezolve această problemă a violenței. Și că statul și eu vreau să spun că statul nu are dreptul să, să stea cu mâinile în sân. Uh, adevărul deci, Adevărul e, e că situațiile sunt diferite în cele 27 de state membre. Eu aș întreba dacă avem la dispoziție experți care ar putea să identifice diversele tipuri de violență împotriva femeilor. Răspunsul, din păcate, este negativ. Nu avem destui experți în acest domeniu și Eh, nu știu dacă, avem, eh, dacă facem destule în direcția protejării victimelor. Eu cred că nu. Eh, multe instituții spun că nu au destule resurse financiare la dispoziție pentru aceasta. <coughs> De, și de asemenea nu se face destul pentru pedepsirea autorilor, făptașilor și aș fi de acord cu cele spuse de jurnalistul din Bulgaria că foarte adesea uh, Ehm, se spune că e vorba de conflicte în familie care trebuie rezolvate în familie. În țara mea, timp de ani și ani de zile s-a discutat în legătură cu o lege împotriva violenței în familie. Din păcate, această lege încă nu a fost uh, uh, promulgată și asta din cauza unor politicieni care nu au înțeles exact caracterul violenței în familie. Nici măcar nu-și dau seama că aceasta reprezintă o problemă. Din păcate, societatea încă tolerează asemenea forme de violență. Atunci când o femeie care este victima acestor violențe se adresează mass media spunând că nu poate să mai reziste pentru că soțul mă terorizează, ce pot eu să fac? îi se răspunde, dar nu știu de ce să, nu știu de ce vă plângeți, soțul dumneavoastră are bani, el este cel care aduce bani în familie, nu știu, nu aveți niciun motiv să vă plângeți. Deci, iată, societatea tolerează violența. Ia, încă și acum, în secolul 21. Deci, sunt, vă spun, sunt de acord cu uh, jurnalistul uh, bulgar uh, atunci când spune că, în anumite cazuri, statul este practic neputincios nu poate face nimic împotriva violențelor, lucru care trebuie să se schimbe pentru că cuvintele nu sunt de ajuns, trebuie să acționez, să acționăm, după cum spunea și președintele Parlamentului. Și uh, vă spun și eu că trebuie să începem să ne gândim la o directivă uh, contra violenței împotriva femeilor care să fie adoptată încă de anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul membru al Parlamentului din Croația, doamna Iacovici. Madam Chair, on behalf of... Mulțumesc, doamna președinte. În numele delegației Croației, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să participăm la această dezbatere. Suntem de acord cu toții că eliminarea violenței împotriva femeilor este un proces care are nevoie de voință politică, în primul rând. Cred că unul dintre pașii cei mai importanți la care trebuie să reflectăm este crearea unui cadru legislativ de bună calitate și am realizat acest prim pas în Croația. În ultimii cinci ani am uh, adaptat câteva strategii și acte, cum ar fi protecția împotriva actelor de violență în familie, pentru promovarea egalității de gen și și uh, legea privind asistența juridică gratuită pentru victimele violenței în familie, uh, protocoale și proceduri în cazuri de violență în familie. De asemenea, uh, ne gândim foarte serios și dăm o mare atenție implementării acordurilor internaționale care, după ce sunt ratificate, devin parte integrată a sistemului nostru legal. Dar, sigur, nu este suficient doar să ai legi bune eliminarea violenței este un proces care cere eforturi pe termen lung și care să fie îndeplinite de mulți eh, actori implicați, de multe instituții, de, eh, în multe sectoare. Implică reformă legislativă, dar și reforma sectorului de securitate, protecția drepturilor omului, eh, susținerea drepturilor victimelor. Toți suntem deja pe cale de a face progrese în aceste sectoare, dar trebuie să fim onești și să spunem că încă mai sunt multe lucruri de făcut. Dincolo de aceste îmbunătățiri uriașe în domeniul legislativ, a existat un progres semnificativ în ce privește creșterea uh, conștientizării publice privind violența în familie în Croația. Republica Croația a participat activ în implementarea campaniei Consiliului Europei și în uh, campania Uniunii Interparlamentare, Commit Act Demand, putem încheia, putem pune uh, punct violenței împotriva femeilor. Anul trecut, Comisia pentru Egalitate de Gen din Parlamentul Croației a organizat o masă rotundă privind problemele victimelor violenței după ce acestea părăsesc uh, adăposturile, casele sigure și concluzia acestei mese rotunde a fost că este necesar să dăm mai multă atenție îmbunătățirii vieții acestor victime după momentul în care ele pleacă din aceste adăposturi, adică să le ajutăm să găsească casă, uh, grădinițe pentru copii, ajutor cu găsirea unui loc de muncă de exemplu, există o măsură specială de stimulare a angajării victimelor violenței în familie printr-un plan național care există în Croația. Dar, din nefericire, din cauza prejudecăților pe care le au angajatorii și din cauza uh, resurselor financiare bugetare limitate, un număr foarte mic de victime au obținut o slujbă prin intermediul acestui proiect, acestei măsuri. În fine, uh, realizări importante care au fost uh, făcute prin uh, noul, noua lege împotriva violențelor domestice. Mai întâi s-a introdus o nouă categorie și anume violența economică, foarte răspândită mai ales în familii sărace și a doua, foarte important, al doilea progres foarte important se referă la violator și vă pot spune că prin noul act uh, uh, tratamentul psihosocial al violatorilor a, fost, uh, a devenit obligatoriu și vă pot spune că această măsură dă rezultate realmente bune. Fără îndoială, lupta împotriva violenței este un proces lung, însă în ce privește Croația, noi vom continua să fim uh, angajați în acest proces și să investim toate eforturile în combaterea violenței împotriva femeilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Iacovici. Următorul uh, vorbitor uh, este un reprezentant al Parlamentului European, doamna Șermene Speșegal. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să mă adresez uh, Vanie și să eu asigur de susținerea noastră pentru că reprezintă toate femeile abuzate și vreau să știe că nu este singură. Vreau să mulțumesc tuturor organizatorilor. Cred că este important să punem victima în uh, centrul dezbaterii noastre și Uh, victima trebuie să uh, ocupe locul pe care îl merită, nu trebuie să suporte și mai multe umilințe, pentru că în multe cazuri victima uh, este pusă pe același pe picior de egalitate cu atacatorul și asta este foarte rău. Acest lucru nu se poate face pentru, nu, nu poate făcut de victimă singură pentru că ea este umilită, se teme, trebuie ajutată așadar Uh, aceste persoane sunt victime ale terorismului și știu exact ce spun, pentru că aceste persoane suferă intern, uh, asta le împiedică să vorbească. Eu aici, în Parlamentul European, sunt raportor pentru mandatul european de protecție a victimelor și aș vrea ca acest mandat să fie realmente un instrument util care uh, ajută la ceva și care să fie adoptat de toate cele 27 de Uh, țări membre pentru a ajuta la protejarea tuturor femeilor. Trebuie să acționăm în mod realist pentru că această idee foarte bună să aibă realmente o bază solidă și să fie respectată. Începește Comisia FEM și Comisia LIBE. Aș vrea ca noi să facem tot ce ține de noi pentru ca uh, persoanele cele mai expuse, cele mai slabe, cele mai chinuite să fie realmente protejate. Nu vreau așadar să fie un instrument pe care să-l uităm în vreun uh, uh sertar uh, sau uh, să rămână literă moarte pe hârtie. Trebuie să stăm, uh, să fim solidari cu, cei cu cele care suferă, victimele care nu pot să se apere, care nu pot vorbi, noi trebuie să fim vocea lor. Trebuie să vorbim în numele celor care nu pot vorbi pentru ei și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Următorul vorbitor este de la Parlamentul Portughez, doamna Caneiro. Mulțumesc, Fără urmă de îndoială, vorbim acum despre un comportament barbar care încă mai există. Violența împotriva femeilor este o manifestare a unei societăți barbare care continuă să existe. Se încalcă drepturile femeilor și nu este suficient să vorbim despre asta. Dacă chiar dacă noi continuăm să vorbim despre aceste lucruri, violența va continua totuși, ea nu va înceta. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre modalitatea în care a rezolvat Portugalia această problemă. Portugalia uh, a semnat Convenția Paneuropeană împotriva violenței um, conjugale, împotriva violenței domestice, ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene și s-au luat trei măsuri importante în acest context. În primul rând, uh, revizuirea codului penal acum câțiva ani, care prevede acum categorii specifice, printre care violența împotriva femeilor, ca infracțiune, deci. Am văzut o intensificare a pedepselor uh, împotriva făptuitorilor, împotriva celor care se fac vinovați de violență. Când vorbim despre violență, ne concentrăm de fapt asupra victimelor care au nevoie de sprijin. Toate analizele pe care le facem, toate informațiile pe care le avem, toate definițiile se concentrează asupra victimei și acesta este un lucru pozitiv. Tot în Portugalia am pus la punct un plan național împotriva violenței, care deja a ajuns la a doua sau la a treia ediție. Violența afectează un uh, număr din ce în ce mai mare de femei și am uh, sporit și noi uh, rețeaua de adăposturi unde, către care se pot îndrepta femeile victime. Avem și programe de formare pentru forțele de poliție care să rezolve cazurile de violență raportată, precum și campanii educaționale pentru a educa pe cei tineri legat de măsuri de prevenire, dar și legat de schimbarea comportamentelor pentru a să nu se repeta aceleași greșeli. Dacă îmi dați voie, vreau să vă spun câteva cuvinte despre protecția victimelor, o protecție pe care am sporit-o. Există o lege referitoare la violența împotriva femeilor, aprobată cam acum un an, care deja dă roade. S-au făcut deja multe comentarii în același sens. Însă eu una aș vrea să subliniez faptul că protecția este o măsură importantă. Diferite țări europene folosesc abordări și mecanisme diferite. Unele au abordare uh, atot cuprinzătoare pentru ajutarea femeilor uh, victime ale violenței domestice. Însă, pot adăuga și eu ceva. E vorba de un comentariu de ordin general și anume că în majoritatea țărilor noastre are loc o creștere a prosperității și a o îmbunătățire a condițiilor de viață. Însă, există o asimetrie din ce în ce mai mare ce recrează, reproduce condițiile ce stau la baza inegalității între sexe. Mărturisesc, sunt uimită când văd că sunt atât de multe persoane în Europa cu calificări din ce în ce mai înalte, însă uh, aceleași persoane cu educație superioară nu resping comportamentul violent așa cum ar trebui. Din potrivă, chiar eh, cei care au educație superioară sunt cei care perpetuează acest sistem de violență. Femeile au un rol din ce în ce mai important în rândul forței de muncă active, sunt din ce în ce mai emancipate, însă acest comportament uh, continuă să existe. Abordarea noastră legislativă este una cuprinzătoare și completă din punctul de vedere al definirii uh, infracțiunii, al protejării victimei și al um, pedepsirii făptuitorului. Așa cum au spus mulți vorbitori, victimele din toată Europa nu sunt suficient de bine protejate. Uh, sunt nu doar victime ale violenței, ci și victime ale proastei puneri în aplicare a instrumentelor existente, totuși. Există foarte multe stereotipuri din punct de vedere sociocultural și economic și chiar în sistemele juridice. Sunt de acord cu cei care au chemat la o mai bună formare a forțelor polițienești și o mai bună înțelegere din partea clasei politice. Să se facă o mai bună informare a comunităților pentru ca victimele să poată fi protejate mai bine. Mulțumesc! Mulțumim! Acum doamna Vetman de la Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt încântată că am ajuns, iată, să discutăm acest subiect, violența împotriva femeilor, violența împotriva copiilor. Acum 50 de ani acest subiect în țara mea era complet tabu și dacă o femeie era lovită de un bărbat, restul lumii spunea nu se poate să se fi întâmplat așa ceva. Iată, acum, uh, astăzi aflăm că violența ia multe forme și depinde de la o țară la alta ce forme îmbracă ea. Însă, există violență, poate exista violență în cămin, la școală, pe stradă, în viața publică și e important ca noi, în calitate de Parlament European, împreună cu instrumentul Cartei Drepturilor Fundamentale să solicităm apărarea acestor drepturi fundamentale. Este una dintre cerințele fundamentale aceasta. Și în țara mea există centre pentru protecția minorilor și adăposturi pentru femei. Sunt centre foarte bune și inițiative foarte bune care însă nu se bucură de sprijinul de care avea nevoie și nu sunt uh, foarte respectate. Ar trebui poate ca la nivel uh, comunitar să facem un efort pentru ca aceste adăposturi, aceste refugii pentru femei în situații dificile să fie mai bine susținute. Mulțumim foarte mult, doamnă Vetman. Acum are cuvântul doamna Figueireda. Veant. Eh, sem președinte. un debat mult important. E neîndoielnic faptul că dezbaterea noastră este una foarte importantă, nu doar datorită contribuțiilor din partea eh, reprezentanților diverselor țări și parlamente, ci și datorită uh, importanței subiectului de care ne ocupăm. Știm că violența e o problemă extrem de gravă. Uh, știm că uh, dacă vorbim de violență, putem să ne referim și la traficul de ființe umane, pentru că deși Uniunea Europeană reprezintă o, una din zonele cele mai bogate ale lumii, dar anual circa 500 de mii de femei ca victimă traficului de ființe umane, uh, cel mai desea în scopuri de prostituție și de muncă forțată. Multe din aceste femei provin din statele membre și uh, trăiesc, din păcate, într-o situație de sărăcie, de precaritate. Aceste femei uh, cad uh, în capcana rețelelor mafiote care operează în întreaga Europa. Aceste rețele activează mai ales în țările din Europa de Est, de unde provin aceste femei uh, care apoi sunt exploatate, sunt uh, într-o situație de sclavie. Sigur că Rădăcinile problemelor, oriunde s-ar produce ele, se află în inegalitate, în, în sărăcie, ceea ce ne demonstrează că trebuie să acționăm la mai multe niveluri, pentru că nu e de ajuns să avem un observator. Sigur, e un lucru foarte important că există acest observator, e foarte bine și că există această linie telefonică, dar trebuie să facem mai multe. În primul rând avem nevoie de legi care să combată traficul de ființe umane, avem nevoie de măsuri eficiente împotriva structurilor mafiote. De asemenea, trebuie să acordăm ajutor victimelor acestor infracțiuni. Trebuie să acționăm mai mult și uh, la nivelul prevenirii acestor infracțiuni. Și, după cum spuneam, cel mai important este să fim conștienți care sunt cauzele infracțiunilor acestora. Dacă noi ne asigurăm că femeile pot să ajungă într-o situație de independență economică, e bine, atunci vom putea combate uh, exclu- excluziunea socială. Știm că în statele noastre există violența conjugală, violența în familie, care face multe victime în, în fiecare din țările noastre. Dar uh, în plus față de condamnarea violenței, și acționarea împotriva făptuitorilor, trebuie să protejăm și victimele. Trebuie ca femeile să-și poată utiliza pe deplin drepturile și să se bucure pe deplin de toate drepturile lor, de exemplu de dreptul de a trăi în demnitate, în care să fie apărate de violență și să nu trebuiască să trăiască această viață de sclavie. E importantă educația, mai ales dacă dorim să ajungem la o situație de egalitate și aceste măsuri le putem lua în fiecare din statele membre, dar pentru asta trebuie implicată, de exemplu, mass media, programele, canalele de televiziune, organismele de stat existente, asociații, uh, ONG-uri, toate acestea pot uh, susține și combate pentru cauza femeilor. Deci, iată, cum spuneam, putem acționa la multe niveluri și politicienii trebuie să joace un rol cheie în, în toate aceste acțiuni. Astăzi aici noi contribuim la vizibilitatea acestei probleme și sperăm să putem găsi într-adevăr soluții viabile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Figuireda! Și acum dau cuvântul unei reprezentante a lobby-ului european al femeilor, doamna Colette Dutroux. Ah, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori ah, ca în numele lobby-ului european al femeilor să vă spun că suntem foarte fericite astăzi ah, să auzim aceste cuvinte, să auzim ce se spune aici despre o problemă de care suntem foarte conștiente și care există în întreaga Europa și întreaga lume și doresc să vă spun că lobby-ul nostru reprezintă organizații non-guvernamentale de femei din toate statele europene și din țările pe cale de aderare și vreau să vă spun că de ani și ani de zile nu doar că am încercat să ă, arătăm importanța și recunoașterea caracterului generalizat al violenței masculine împotriva femeilor, cu formele sale diferite și nu doar că aceste forme au fost menționate aici, sunt forme diferite, dar cu aceleași rădăcini. Inegalitatea dintre bărbați și femei uh, este cea mai importantă. E important um, E important ca acest fenomen care este atât de răspândit să fie văzut și din alt punct de vedere. Uh, și a spune că putem vorbi de două elemente. Uh, pe de o parte, acest subiect este abordat la nivel european și este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că de, de ani și ani de zile noi solicităm să se elaboreze o directivă, să avem la dispoziție o politică la nivelul Uniunii Europene pentru ca femeile să fie protejate și să se acționeze și la nivelul uh, prevenției și ca și bărbații să, înțeleg, să înțeleagă că violența este inacceptabilă și al doilea element, vedem astăzi că violența bărbaților împotriva femeilor începe într-adevăr să fie considerată și văzută ca o formă de discriminare și de încălcare a drepturilor omului. Și acest lucru se spune, se repetă, există în textele internaționale de la Beijing, Uh, și uh, cunoaștem foarte bine aceste, aceste texte, noi cei, cei, din organizațiile de femei, deci uh, este, există și Convenția ONU împotriva oricărei forme de discriminare și faptul că avem Agenția pentru Drepturile Fundamentale este un exemplu clar al faptului că nu mai putem accepta că această violență masculină împotriva femeilor să fie atât de răspândită Și iată, uh, e foarte bine că se insistă aici asupra implicării mai mari a, mai, a statelor membre. Uh, poate că nici experții, nici vocea experților nu este îndestul ascultată. ONG-urile de femei sunt active de ani și ani de zile uh, pe teren, la fața locului în general fără multe mijloace financiare, uh, adesea uh, în propriile apartamente noi adăpostim victimele violențelor, deci știm foarte bine care e situația reală. Și această expertiză de care, uh, pe care o deținem a fost construită pas cu pas și noi am, avem un observator european, un observator la nivelul ONG-urilor, bazat pe experiența noastră comună la nivel de ONG-uri și cred că astăzi eh, am văzut aici, eh, s-a pus întrebarea cine a fost eh, primul, ou sau găina. E important din experiența noastră să, să spunem că e bine să avem întâi statistici pentru că acestea arată care este, cât de importantă este problema și să ajutăm politicienii, cum sunteți dumneavoastră aici, să promoveze legi și măsuri mai bune și în acest sens cred că trebuie să acționăm uh, și atât la nivel de colectare a informațiilor, cât și uh, la nivelul uh, acțiunii concrete și vă mulțumesc pentru inițiativa noastră de astăzi. Mulțumesc pentru că ne-ați permis să ne exprimăm astăzi aici. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul mm, doamnei Ania Boso din Suedia, președintă a organizației suedeze pentru uh, femei și fete tinere din Suedia. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Este o onoare pentru mine să pot lua cuvântul la o astfel de conferință Eva Brett. Mă bucur foarte mult să fim împreună la această întâlnire și vreau să transmit salutările tuturor organizațiilor de femei din Suedia. Eva Britt, ea a primit premiul Femeia Anului în 2009 și mai târziu îi vom decerna uh, efectiv premiul. Eu reprezint uh, organizațiile femeilor și am făcut acest lucru de vreo 30 de ani. Am fost în această mișcare încă de la început, înainte să existe niciun, vreun, vreo, vreo lege, înainte să fie existat ONG-urile și alte organizații. Fără uh, munca tuturor acestor ONG-uri nu ne-am aflat astăzi aici, dar cred că și guvernele europene au făcut niște progrese interesante. Acum există legislație uh, și eforturile noastre tuturor au dus la acest rezultat. Parlamentarii din Suedia sunt foarte atenți la ceea ce uh, spun la mesajele pe care le transmit ONG-urile, organizațiile de femei și cred că situația din Suedia este una de care putem fi mândri acum din punct de vedere legislativ. Uh, s-a menționat uh, creșterea sentințelor. Problema în Suedia nu e asta. Are legătură mai degrabă cu partea de implementare. Dacă legislația nu este aplicată, implementată, atunci ea poate să fie cea mai bună din lume, dar nu o să fie de folos la nimic. Uh, de asemenea, aș vrea să spun că am, încercat, am început să colaborăm îndeaproape cu femei mai în vârstă care au uh, trăit episoade de violență, nu neapărat în uh, familii, dar în case de retragere, în azile de bătrâni Uh, din partea unor persoane care lucrează în aceste azile și așa mai departe. Nu vreau să intru prea mult în detalii, uh, dar uh, data viitoare când ne întâlnim, sper să putem spune că toate țările europene au implementat legislația pe care o avem și în Suedia, la, la un nivel similar cu cel din Suedia. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Aniela Busu. Aceasta a fost uh, ultima intervenție din sală. O să dau acum din nou cuvântul celor trei uh, uh invitați uh, din panel. Să vedem dacă cineva dorește să intervină. Am înțeles că domnul Alberti ar dori să spună câteva lucruri în încheiere. Îi dau cuvântul. În această dimineață am văzut că există o preocupare pentru acest obiectiv comun, lupta împotriva violenței asupra femeilor. Din toate intervențiile și comentariile pe care le-am ascultat, s-au desprins diverse preocupări Uh, pentru a lupta împotriva violenței îndreptată asupra femeilor și uh, tinerilor fete și pentru a-i pedepsi pe autorii acestor acte de violență. Această activitate uh, se află la niveluri diferite în state diferite, dar nevoia de coordonare și de schimb de bune practici a devenit evidentă. Aș vrea să închei reamintindu-vă că în cadrul Națiunilor Unite și noi urmărim acest obiectiv al egalității de gen și al luptei împotriva violenței asupra femeilor. Pentru a ne realiza obiectivele avem nevoie de susținerea Uniunii Europene. La nivelul Națiunilor Unite se dezvoltă o serie întreagă de măsuri în acest sens. Campania Say No, campania Join Us, Uh, pe care uh, UNIFEM a lucrat foarte mult uh, pe partea de implementare. În Parlamentul European există o inițiativă pe care am susținut-o încă de anul trecut și v-aș reaminti în legătură cu această inițiativă și v-aș îndemna să vă alăturați ei. Este vorba de o campanie care subliniază că cu cât ONG-urile, guvernele, organizațiile eh, se adaugă, se eh, alătură acestei campanii, cu atât mai ușor va fi să facem progrese în schimbarea mentalităților și eradicarea violenței. Mai există și o altă inițiativă pe care am menționat-o deja, și anume Fondul eh, Fiduciar al Națiunilor Unite, care este menit să financeze programe speciale de luptă împotriva violenței și programe de eradicare a violenței. Acest fond fiduciar, evident, cere existența unor resurse economice și financiare. În Europa avem țări care sunt printre cele mai generoase în contribuțiile lor la acest fond fiduciar. Așadar, uh, invocând acest uh, aspect, aș vrea să vă îndemn să influențați Uniunea Europeană în sensul uh, înțelegerii faptului că acest fond fiduciar are nevoie de resurse financiare dacă este să funcționeze la capacitatea sa reală. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult, doamna Alberti. Uh, aș putea să vă reamintesc faptul că nu mai avem foarte mult timp uh, la dispoziție, dar vrem să dăm uh, cuvântul domnului Karbovski pentru câteva remarci de încheiere. Să za pricinite tu. Cineva a pus o întrebare legată de cauzele violenței împotriva femeilor și, aș spune eu, și violenței împotriva copiilor și violenței în general. Răspunsul este simplu și anume că oamenii sunt violenți pentru că li se permite acest lucru și pentru că statul și instituțiile abilitate ale statului nu intervin în momentul în care există comportamente violente. Până la urmă, statul trebuie să umanizeze persoanele violențe, violente. Europa nu este suficient de îndrăzneață când vine vorba de violență și ceea ce se numește tradiție, trebuie totuși să se schimbe dacă e vorba de o tradiție a violenței. Europa trebuie să fie mult mai curajoasă din acest punct de vedere, să îndrăznească mai mult. În concluzie, aș vrea să spun că n-aș vrea ca femeile din Bulgaria să plece spre alte țări pentru a avea o viață mai bună, mai sigură și pentru a scăpa de violență. Ar fi vorba de primele imigrante politic, dacă s-ar permite acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Acum câteva cuvinte de încheiere de la Morten Kerum. Mulțumesc. Am trei scurte comentarii. În primul rând, la, legat de ce spunea doamna Caci, legat de date și ceea ce se află în spatele datelor. E vorba tocmai de acest caracter unic al efortului nostru uh, al sondajului din Uniunea Europeană. Am intervievat fiecare din cei 25.000 de subiecti, de reprezentanții minorităților etnice, și am obținut foarte multe informații. Intenția noastră în Sondajul care urmează, legat de violența de gen, este să intervievăm cel puțin 27.000 de femei legat de experiența lor. Să vedem dacă au denunțat violența care au fost victime, dacă nu, de ce nu și de asemenea să analizăm probleme legate de etnie, de educație, de ocuparea forței de muncă și așa mai departe. Deci, toate variabilele să fie puse la locul lor, um, obținând astfel informații noi. EU MITES a fost o experiență utilă în acest sens și contăm și pe uh, colaborarea cu Institutul European pentru Egalitate de Gen, care s-a înființat de câteva luni la, are sediul la Vilnius. Apoi, legat de ce spunea doamna Thompson și Ieruca, E vorba de un aspect foarte important, nu doar etnie, vârstă, orientare sexuală, Discriminarea multiplă include mai mulți parametri și în următoarele luni vom uh, publica rezultatele sondajului UMITES legat de etnie și gen. Însă mai sunt și alte lucruri care trebuie, trebuie înțelese. În fine, aș vrea să subliniez importanța programului de la Stockholm. Acest program a pus bazele unei noi abordări care se concentrează pe victime. Am discutat de multe ori despre acest lucru. Prin intermediul victimelor se ajunge la făptași, iar protecția victimelor este extrem de importantă pentru că e vorba de persoane ale căror drepturi au fost încălcate și aici avem încă multe de făcut pentru a schimba mentalitatea, a schimba atitudinea și avem nevoie de mecanisme de sprijin pentru victime. Încă o dată, și în acest domeniu, Agenția pentru Drepturi Fundamentale va acționa. Încă o dată mulțumim pentru această inițiativă și să știți că m-ați inspirat foarte mult atât uh, din, m-am inspirat foarte mult atât din intervențiile deputaților europeni cât și din reprezentanții Parlamentului Național. Este important să preluăm bune practici pentru a nu avea doar senzația că avem multe probleme de rezolvat, ci și a fi conștienți că există soluții. Mulțumesc! Stort Mulțumesc! Mulțumim tuturor uh, participanților la discuție. Mulțumim invitațiilor noștri. Mulțumim uh, reprezentanților parlamentelor naționale și membrilor Parlamentului European, uh, reprezentanților ONG-urilor. În încheiere, aș dori să vă spun că după ce am ascultat toate luările de cuvânt din această dimineață, cred eu că putem trage concluzia că există o serie de organizații în, din întreaga Europa cărora trebuie să le fim recunoscători pentru activitatea lor de protecție a femeilor și de promovarea drepturilor femeilor și cu cunoștințele și cu ajutorul cunoștințelor și experienței lor au făcut presiune asupra politicienilor, guvernelor din statele membre pentru a pune această problemă pe ordinea lor de zi, pe agenda lor politică și pentru a încerca să o rezolve. Deci mulțumesc tuturor celor care, fiecare în felul său, au contribuit la uh, punerea uh, pe, în prim plan a acestei probleme. Noi vom continua activitatea noastră, putem opri violența și o vom opri Așadar, mulțumesc încă o dată pentru că ați participat la conferința de astăzi și vă reamintesc că acum vom organiza o recepție pentru deputații Parlamentelor Naționale și al Parlamentului European la etajul 2. Uh, deci coborâți un etaj și veți găsi acolo uh, locul unde este organizată recepția și unde vom continua schimbul de opinii. Încă o dată mulțumesc tuturor participanților, mulțumesc uh, invitaților, mulțumesc celor care ne-au ajutat să organizăm uh, discuția noastră de astăzi, mulțumesc și interpreților care au făcut o treabă foarte bună. Deci mulțumim tuturor!